Dragi colegi, aș dori să începem ședința. Uh, uh, Dragi colegi, doresc să începem ședința. Una dintre coordonatoare ne-a spus că uh, are probleme, întârzie din cauza traficului. Nu știu dacă putem să așteptăm. Aș uh, aprecia dacă v-ați ocupa locurile și să trecem la ceea ce numim reuniunea constitutivă a uh, regii Trebuie să alegem noul președinte și vicepreședinții comisiei. Aș dori să vă informez câteva lucruri. Avem quorum pentru că avem nevoie doar de 13 oameni pentru a forma quorumul în vederea alegerilor. Din fericire sau din păcate avem o regulă, dispoziția 12 din regulamentul Parlament, că președinta Comisiei de până atunci uh, prezidează ședința pentru alegerea noului președinte. Uh, vreau să vă spun să înțelegeți că asta este o încercare de a respecta dispozițiile. Uh, o să încep cu alegerea președintelui și vreau să întreb dacă există candidați. Lambert Van Nistelrooy, din partea PPE, ai cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. Nu trebuie să te menținem foarte mult în această poziție dificilă. Ai uh, explicat și abia dacă înțeleg ce simți acum. Sunt onorat și bucuros să spun că PP-ul dorește să o propună pe doamna Hübner, Danuta Hübner, ca viitoare președintă a Comisiei, o ocazie să aibă o activitate și mai bună decât până acum, dacă acest lucru mai este posibil. Deci, PP-ul dorește să o propună pe Danuta Hübner. Am bănuit acest lucru, de-aia am spus că mă simt oarecum straniu că trebuie să prezidez. Uh, Aș dori să întreb dacă există și alți candidați. Dacă nu există alți candidați, trebuie să vă spun că sunt de acord uh, să fiu candidat. E o declarație importantă. Domnul Van Nistelrooy, din nou. Poate că acest lucru se face prin aclamație. Alegerea prin aplauze dacă nimeni altcineva nu dorește să ia cuvântul. Aș dori să vă mulțumesc foarte mult. O să vă mai dau o informație că am uh, completat declarația de interese financiară. Vă mulțumesc uh, foarte mult și sper că a doua jumătate a legislaturii, care va fi plină de provocări pentru noi, date fiind uh, sarcinile pe care le uh, avem. Uh, va fi o perioadă în care voi uh, încerca să fac față acestor provocări și acum uh, doresc să trec la a doua parte a reuniunii constitutive, alegerea vicepreședinților. Avem dreptul să avem uh, până la patru vicepreședinți uh, pentru biroul comisiei noastre și procedura este în esență aceeași. Aș dori să vă întreb pe coordonator, aș dori să vă rog să faceți propuneri. Cei patru vicepreședinți uh, au uh, o urmează o ierarhie în birou, cel de-al doilea și cel de-al patrulea președinte trebuie să fie de acord să fie candidați și să confirme faptul că au uh, completat uh, declarația de interese financiare și o să încep cu Constanța Crel. Deci, candidatul pentru primul vicepreședinte. Mulțumesc, uh, felicitări în primul rând Danuta, în numele Uh, S și D, vreau să-l propun pe domnul Stravakakis în uh, calitate de prim vicepreședinte. A avut o activitate excelentă și uh, știu că în următorii doi ani și jumătate va desfășura aceeași activitate bună. Dacă sunt și alte propuneri, dacă nu, doamna Stavrakakis va trebui să spună Domnul Stavakakis, mulțumesc, Danuta. Uh, felicitări pentru alegerea ta și uh, accept propunerea cu mare plăcere de a fi prim vicepreședinte. Și acum îl rog pe Lambert Van Nistelrooy să facă o propunere pentru al doilea vicepreședinte. Candidatul nostru va fi Marcus Piper în calitate de al doilea vicepreședinte al acestei comisii. Aceasta este propunerea noastră. Marcus ă, pare șocat, surprins, dar sper că ești de acord, Marcus. Aber... Tot mai des arăt afectat, dar fac asta cu mare plăcere, bineînțeles. Thank you, I, I assume that... Mulțumesc. Ă, bănuiesc că cei doi colegi și-au completat ă, declarația de interese financiare și aș dori să merg mai departe. vreți să ne informați în numele liberalilor. În numele ALDE aș dori să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră și în calitate de vicepreședinte o propune pe doamna Iusmenova. Nu este aici, dar trebuie să vă spun că acceptă să fie eh, candidat. Mulțumesc. Ă, doamna Hizmenova nu este aici, dar înțeleg că a fost ă, de acord. Acum ă, o să rog pe François să ne spune care este candidatul din partea verzilor. Grupul verzilor vă felicită și pentru realegere. Pentru noi, Stamitos Capulopoulos va fi al patrulea vicepreședinte. Mihai Tremopoulos este cu noi, așa încât îl întreb dacă este de acord. Aș dori să Uh, vă mulțumesc pentru această onoare, felicitări uh, pentru alegerea dumneavoastră și succes în activitatea noastră. Mulțumesc, înțeleg că nu există alți candidați ai comisiei, așa încât uh, aș propune, pentru că avem numărul de nominalizări care corespundă numărului de posturi care urmează a fi ocupate, să votăm prin aclamații. Putem să votăm în bloc Uh, și prin aplauze. Din păcate, o să vă rog deja să faceți uh, uh, să veniți în prezidiu și asta va fi prima dumneavoastră sarcină. Așa încât vă rog să vă alăturați la prezidiu. Îmi cer scuze, spune președinta, am fost atât de mișcată și de emoționată încât nu v-am felicitat pentru faptul că ați fost aleși. Așa încât acum doresc să închei această reuniune constitutivă a comisiei noastre. Ă, din câte am înțeles, și coordonatorii sunt aleși, așa încât ă, totul este așa cum trebuie pentru a începe o muncă asiduă pe care o avem în față. Aș dori să începem ă, reuniunea ordinară care este transmisă pe internet. Aș dori să vă informez la punctul 1 de pe ordinea de zi, și anume adoptarea ordinii de zi, că nu au existat uh, propuneri pentru prima oară. Nu au fost uh, propuneri de a schimba uh, proiectul de ordine de zi, deci dacă nu există nici acum propuneri în acest sens, aș dori să spun că ordinea de zi a fost adoptată și aș dori să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor anterioare din 22-23 uh, noiembrie. Ca de obicei, procesul verbal a fost pus la dispoziția dumneavoastră, el a fost împărțit și el va fi considerat adoptat la sfârșitul reuniunii dacă nu există obiecții la acesta la următorul punct pe ordinea de zi, comunicări ale președintelui. Nu am uh, anunțuri de făcut în acest moment, așa încât putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi, De obicei, asistenții vorbesc uh, ceva mai tare decât uh, membrii Parlamentului, observ. Aș dori să uh, analizăm acum uh, proiectul de aviz în ceea ce privește managementul calității pentru statisticile europene. Uh, raportor este doamna Elzbieta Lukashevska și vă reamintesc și o să-i informez pe cei care nu știu încă acest lucru că avem de-a face cu o situație urgentă și neobișnuită. Am uh, descoperit că vocea noastră în ceea ce privește managementul statisticilor europene ar trebui să fie auzită pentru că politica regională uh, prin metodologia sa, depinde foarte mult de calitatea statisticilor europene. De aceea aș uh, dori uh, să avem un aviz uh, la acest raport din propria inițiativă al ECON. Votul la ECON va fi în 6 februarie în scrisoarea mea către președintele Con aș, am cerut uh, președintele Con să amânăm uh, votul pentru a putea parcurge procedura obișnuită. Din păcate acest lucru nu a fost posibil, de aceea am propus coordonatorilor să adoptăm această procedură neobișnuită care presupune că pe 15 ianuarie am trimis proiectul de raport, v-am trimis proiectul de raport, cerându-vă să vă uh, pregătiți pentru un termen foarte scurt pentru amendamente. Termenul este astăzi, după uh, discutarea proiectului de, uh, de aviz, pentru că mâine trebuie să îl votăm. Acum analizăm acest uh, proiect de aviz Termenul pentru depunerea amendamentelor este 4 în această după-amiază. Am uh, primit un amendament prin acest uh, proces uh, de depunere urgentă a amendamentelor, deci termenul este astăzi 4 după amiaza și votul va avea loc mâine. Acest lucru a fost convenit printr-o procedură scrisă împreună cu coordonatorii. Și am să-i dau acum cuvântul doamnei Lukașevska. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc din suflet uh, tuturor că au acceptat această procedură accelerată. În uh, situația economică și financiară actuală, în contextul evenimentelor care se petrec în Grecia, nimeni nu poate să pună la îndoială faptul că uh, această calitate a statisticilor europene este cu adevărat importantă. Din punct de vedere al comisiei noastre, statisticile fiabile, solide, joacă un rol important și ne permit să verificăm dacă punem în aplicare prioritățile strategiei, dacă putem să punem în aplicare principiile unei dezvoltări echilibrate și juste. O calitate bună a statisticilor ne permite să îmbunătățim controlul politicii fiscale macroeconomice. În documentul meu subliniez faptul că trebuie într-adevăr să veghem la respectarea confidențialității datelor statistice. Îmi pun uh, în egală măsură și această întrebare, și anume dacă standardele propuse de comisie cu privire la sistemul de contabilitate publică uh, este necesar. Această uh, întrebare este pertinentă, mai ales în contextul actual. Comisia a făcut uh, public comunicatul său după evenimentele din Grecia. Acest comunicat uh, prevedea inspecții și vizite ce erau menite să îmbunătățească calitatea uh, datelor sursă. Potrivit informațiilor pe care le-am la dispoziție, anumite state au pus deja în aplicare această dispoziție acest lucru, desigur, presupune o serie de costuri. Aș uh, propune uh, să instituim soluții eficiente care să funcționeze într-adevăr pentru fiecare stat membru. În avizul meu uh, pun de asemenea accentul pe necesitatea de a elabora un sistem comun de analiză a statisticilor privind macroregiunile. După părerea mea, un asemenea sistem este vital pentru a putea folosi la nivel regional, local, național și chiar internațional datele statistice uh, într-o manieră fiabilă. și mă gândesc în principal la regiunile transfrontaliere, atât în orașe cât și în mediul rural. Ne trebuie o metodologie fiabilă în ceea ce privește frontierele Uniunii Europene și frontierele spațiului Schengen. De asemenea, trebuie să creăm instrumente mai eficiente uh, cu privire la bilanț, pentru că trebuie cu adevărat să gestionăm așa cum trebuie uh, calitatea statisticilor europene. Aș dori să-i mulțumesc raportoarei și aș dori să spun că poate este neobișnuit ca în acest Parlament să se facă acest lucru. Noi vă sprijinim însă pe deplin, mai ales că știm exact ce scrie în uh, textul dumneavoastră, nu vom introduce amendamente. Vă mulțumesc încă o dată pentru eforturile grozave felicit Manescu, Intervenție fără microfon. Cit pe, pe raportoare, nu este simplu așa, într-un termen scurt, să uh, reușești să faci o opinie. Uh, grupul ALDE este de acord cu textul propus și nu va depune amendamente. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, colegul din partea verzilor care a depus uh, amendamentul nu este aici. Nu este prea mult de comentat, dar dacă raportorii din umbră au ceva de spus, Lambert. La punctul 4 spuneți regiunile transfrontaliere, iar în comentariul dumneavoastră ați spus și din afara uh, frontierelor. Acest lucru este important pentru mine, pentru că avem nevoie de informații din zona transfrontaliere, dar și din afara frontierelor. Poate că am putea să uh, adăugăm și asta. Chiar dacă ați spus-o în discursul dumneavoastră acum, în prezentarea dumneavoastră acum, el nu figurează în text. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc tuturor coordonatorilor. Accept remarca făcută de domnul Van Nisteroy. O să încerc să fac această corecție în text. Până acum am primit un singur amendament din partea verzilor. Consider că acest uh, amendament nu este oportun. Mulțumesc, da, vă rog. Mulțumesc foarte mult în numele colegului meu care nu este aici pentru că este bolnav trebuie să spun că noi, verzii, vom rămâne pe poziții și vom sperăm că raportoarea va accepta amendamentul, pentru că el este semnificativ dacă ne gândim la politica uh, de coeziune și dacă vrem să o îmbunătățim. Acest amendament este pe deplin în conformitate cu tendințele evidente în cadrul Comisiei. Președinta, mulțumesc reamintesc colegilor că avem numai până la ora 4 timp să depunem amendamentele. Uh, vom vota mâine proiectul de aviz, însă există timp să se discute uh, cu raportorii din umbră și cu grupurile politice. Da, așa încât uh, încheiem discuția pe marginea acestui punct, punctul 7, putem să trecem la următorul punct. Acum uh, avem uh, o opțiune. Domnul uh, Nicolae Vamen vine în jumătate de oră. Avem deci jumătate de oră la dispoziție și vă propun să discutăm punctul 9 care urmează schimbului de opinii cu Nicolae Vamen. E vorba de un raport care este raportul meu o să vă explic uh, care sunt uh, problemele, așa că putem să începem discuția pe marginea acestui punct. Uh, problema este că nu este prezent reprezentantul comisiei și nici task force-ul Elen care dorea să participe la această discuție. vă întreb care este părerea noastră. Putem să și suspendăm uh, discuția până la ora 10. Coordonatorii, dacă au uh, o părere. Deci, uh, pot să hotărăsc să ne oprim sau să continuăm. Deci, continuăm. Această problemă este foarte dificilă din punct de vedere al uh, procesului în sine, pentru că e o chestiune urgentă. E vorba de modificarea regulamentului ce are drept scop uh, facilitarea utilizării de pline sau în mai bune condiții a finanțării dispo la dispoziția statelor membre care au probleme în momente de austeritate, deci uh, să se favorizeze acest lucru cât mai rapid cu putință. Provocarea este că statele membre, Consiliul, încă nu au început să lucreze la acest lucru. Poate că astăzi președinția daneză prin ministrul Vamen ne va face informare, însă acum câteva zile nu era prevăzut acest lucru pe agenda, pe ordinea de zi. Deci nu se știa în ce fel va reacționa Consiliul la modificarea regulamentului. Dar avându-i aici în sală pe coordonatori și pe coordonatorii din umbră, eh, știu că ei mi-au cerut să facem o singură lectură, dar dacă alegem să hotărâm printr-o singură lectură, va trebui să existe o mare cooperare între instituții ca să ne asigurăm că mergem în direcția cea bună. Dar eh, Cred că acest lucru nu e posibil, deoarece încă, la momentul de față, Consiliul nu e în măsură să ne informeze cu privire la direcția în care dorește să modifice regulamentul. Așadar, noi fie ignorăm faptul că la Consiliu nu se întâmplă nimic și ne facem treaba așa cum considerăm de cuvință, și așteptăm pe urmă să vedem dacă Consiliul va veni cu o reacție sau nu, fie încetinim procesul și încercăm să ne adaptăm la viteza Consiliului sau eventual să încercăm să punem o presiune asupra Consiliului. E puțin paradoxal, vrem o singură lectură, însă nu putem să facem nimic până când nu vine o reacție din partea Consiliului. Eu personal am considerat deci că nu ar trebui să mai așteptăm și că în februarie ar trebui să încercăm să pregătim uh, proiectul de raport. Am uh, vrut să vă explic de ce suntem în această fază. Noi am vrut să fim rapizi, dar, iată, paradoxal, nu putem să fim rapizi deoarece depindem de semnalele transmise de Consiliu. Consiliu care s-a reunit în decembrie și acolo nu s-au adresat decât întrebări comisiei și s-au cerut lămuriri, dar nu s-a exprimat niciun fel de poziție majoritară. Așadar, v-am supus atenției acest proiect de raport. Am făcut această introducere înainte să intrăm în uh, discuția cu privire la conținut. De asemenea, vă amintesc că am avut uh, o reuniune tehnică foarte bună în care majoritatea raportorilor din umbră au participat și ei. Au participat reprezentanții comisiei nu doar de la DG Regio, ci și de la Direcția Generală Economică și Financiară. Acesta a fost un lucru important, deoarece instrumentul se referă la partajarea riscurilor. Nu este o noutate. Comisia a mai avut um, sarcini în acest sens în um, rețelele transeuropene, la IMM-uri, la cercetare și dezvoltare, dar și în ce privește politica regională. Instrumentul financiar Jeremy era un exemplu asemănător. Sigur că el se aplica la companie. Am mai avut de asemenea un schimb amănunțit de opinii împreună cu Comisia Europeană. Banca Europeană de Investiții a participat la toate reuniunile noastre de până acum, iar la reuniunea tehnică ne-a explicat uh, cum vor funcționa lucrurile. De asemenea, au uh, participat și reprezentanții ai Task Force-ului Elen, care ne-au explicat uh, că Grecia are un viu interes pentru acest instrument, pentru acest proiect și că așteaptă ca el să intre în vigoare, lucru care nu face decât să adauge la urgența acestei chestiuni. Cât privește conținutul, l-am discutat deja, dar îl voi trece pe scurt în revistă și acum. După cum știți, este vorba de un instrument anticriză. Un instrument care să faciliteze utilizarea fondurilor europene. Finanțarea privată, care este folosită de obicei pentru aceste proiecte, pe lângă finanțarea de stat și finanțarea europeană, finanțarea privată, deci nu mai uh, este posibilă din cauza riscurilor și indisponibilității de lichidități. Iată de ce avem nevoie de acest instrument care ar permite BEI să își sporească capacitatea de a acorda garanții și împrumuturi. Acest instrument ar permite atragerea de capital suplimentar, capital care lipsește. Este vorba în special de proiecte de infrastructură, dar și uh, de mediu, mai ales uh, în Grecia. Proiectele care sunt anticipate acolo se referă la managementul deșeurilor solide, de pildă. Așadar, acest uh, rol de, facila, de facilitare a finanțării uh, este practic funcția principală a acestui instrument. Vor exista mai mulți bani pentru proiectele care sunt blocate astăzi. Instrumentul va folosi angajamentele nefolosite din 2012 și 2013, care încă există. Deci, practic, în acești doi ani am uh, putea să luăm uh, finanțările, fondurile nefolosite și să le direcționăm către acest instrument care suplimentează politica de coeziune. La ședința tehnică și în decembrie am clarificat o serie de aspecte tehnice din împreună cu Comisia Europeană. Ei sunt prezenți, vor fi prezenți uh, și astăzi, deci dacă mai aveți întrebări, puteți să le adresați. Cam uh, astea au fost uh, lucrurile pe care am vrut eu să le spun. Vreau să mai adaug că există două aspecte ce rămân deschise. Econ uh, pregătește un aviz cu privire la acest instrument. Propunerea ce vine din partea Comisiei, în ciuda titlului destul de lung, se referă doar la politica de coeziune. Deci doar la finanțările pentru proiectele ce se încadrează la politica de coeziune. Ca și uh, propunerea anterioară din, discutată în octombrie-noiembrie, această propunere încearcă să suplimenteze cofinanțarea. Temeiul juridic vizează acoperirea acordată și programele de asistență pentru șase țări din Uniunea Europeană. Deci, iată, facilităm accesul la finanțe pentru șase țări care au uh, probleme cu uh, balanța de plăți, fie că sunt um, state în zona euro, fie că nu. Acum toată această problematică este deschisă, pot apărea și idei noi. Unii au spus că am putea să creăm în cadrul facilității europene un uh, fond care să fie folosit pentru proiecte care au uh, doar finanțare națională și care nu beneficiază de finanțare prin politica regională de ce nu extindem acest finanțare și la alte țări care primesc uh, asistență macroeconomică? Am putea să-i ajutăm pe toți cei care doresc să participe la acest instrument. Comisia Europeană consideră însă că nu ar fi bine să procedăm așa, deoarece Comisia nu are suficiente capacități pentru a gestiona extinderea instrumentului într-o perioadă foarte scurtă de timp. Și în plus vrem să ne concentrăm pe finanțările rămase nefolosite din politica de coeziune. Dacă extindem acest instrument însă și la alte zone, alte domenii, precum investițiile în infrastructură, atunci um, coeziunea nu mai rămâne prioritatea. Acestea sunt argumentele invocate de Comisia Europeană. Noi, în comisia noastră, va trebui să luăm o hotărâre în acest sens. Eventual să mai cerem argumente suplimentare din partea comisiei și a băncii. Dar, cum spuneam, aceste chestiuni rămân deschise și în dezbatere. Noi trebuie să ținem cont de situația actuală, de capacitățile tehnice și instituționale ale Comisiei. Ar fi bine ca instrumentul să fie deschis tuturor, dar el va trebui să fie mm, gestionat la nivel centralizat de comisie și de BEI, ceea ce sigur presupune implicarea personalului de la DG Regio. Aceasta este dilema, practic. Acum o să-i rog pe colegii noștri socialiști uh, să ne spună care este poziția lor. Doamna Kleber. Thank you very much for the, for the words. Actually, I would like to... Mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte și pentru cooperarea excelentă și pentru informarea tehnică pe care tocmai ne-ați făcut-o. O informare excelentă în care ați um, clarificat uh, această problematică. Noi, socialiștii, suntem pentru o procedură accelerată Ieri am participat la reuniunea ECON când s-a discutat acest document și am constatat că există multe întrebări deschise, multe interpretări greșite. Nu știu exact cum le vom face față, deocamdată nu avem o poziție proprie. Va trebui să vedem ce se întâmplă pe viitor. Dar din discuțiile de la Econ pot să vă spun că întrebarea cea mai mare este cine e eligibil. Să deschidem, să extindem uh, politica de coeziune sau nu? Eu cred că ar trebui să rămânem la politica de coeziune, așa cum ați enunțat-o dumneavoastră. Și în plus să amintim că acest mecanism nu e nou, a mai fost folosit și înainte, așa cum ați spus și dumneavoastră. Aceasta a fost temerea cea mai mare, uh, că e un instrument nou și că nu știm ce să facem cu el. Însă Comisia ne-a explicat, din punct de vedere tehnic, ce înseamnă, ce presupune acest instrument și, uh, desigur, că va trebui să acordăm o prioritate destul de mare Greciei. Eu cred că ar trebui să le adoptăm cât mai posibil și cu cât mai puține complicații. Chestiunea este urgentă și trebuie să sprijinim Comisia aici. Apoi aș mai uh, dori să spun sau să îl întreb pe ministrul danez cu privire la problemele din Consiliu. Nu știu de ce există ele. Um, probabil că um, E vorba de un context politic aici. Nu știu de ce acest lucru nu e considerat o prioritate. Deci o să trecem pe ordinea de zi. Ramona Mănescu. Da, mulțumesc, președinta. Um, sigur că este evident că această modificare a regulamentului este foarte importantă în condițiile în care va facilita uh, punerea rapidă în aplicare a programelor din cadrul politicii de coeziune și care evident vor avea un impact imediat asupra economiilor statelor membre, în special cele uh, foarte afectate de criză și în special Grecia. Uh, dar ținând cont de faptul că um, importanța acestui instrument, acestor instrumente de împărțire a riscurilor uh, este foarte mare și ținând cont de faptul că documentul oferit de comisie este unul foarte tehnic, cred că trebuie să analizăm în detaliu termenii și condițiile uh, aplicabile acestui instrument, în așa fel încât să fie foarte clar și uh, foarte uh, uh concret cum acest instrument, aceste instrumente vor fi împărțite, uh, cum, cum se vor împărți riscurile și uh, în același timp cred că trebuie să, să ne asigurăm și că executivele acestor țări vor utiliza cu maximă eficiență banii Uh, de pe urma acestor uh, instrumente. Sigur că sunt de acord cu o uh, procedură rapidă, o procedură cât mai, cât mai urgentă, însă nu fără a ne uita în detaliu la condițiile aplicabile acestui instrument de împărțire a riscurilor. Mulțumesc! Elisabeth Schroeter. Doamna Also zunächst stimme ich den Sozial Sunt de acord cu colegii de la S și D. Într-adevăr, trebuie să ne limităm la ceea ce a descris Comisia în cadrul acestui instrument. În al doilea rând, nu înțeleg ce înseamnă această procedură simplificată. Cred că textul, așa cum a fost prezentat de Comisie, este insuficient și de aceea, din punctul meu de vedere, este absolut necesar să introducem amendamente, să ni se dea această posibilitate. Cel puțin verzii vor să o facă. Și dacă acest lucru este posibil în cadrul procedurii simplificate, foarte bine. Dacă nu, bineînțeles că avem o problemă. Și uh, vă cer scuze, dar trebuie să merg în altă comisie. Vă felicit pentru realegere și îi felicit și pe vicepreședinți. Mulțumesc. Mulțumesc, mulțumesc și în numele tuturor vicepreședinților. Olgi Vlasov a plecat pentru, altă, pentru a participa la altă comisie? Ba nu, se pare, iată, și-a mutat și-a schimbat locul. Přesazení já nemám Da, <coughs> mi-am schimbat doar locul. Nu am de făcut comentarii. Aș vrea doar să Vă felicit, stimată președintă, pentru acest nou mandat. Vă urez succes în ce privește activitatea din comisie. Președinta, mulțumesc. Nu știu dacă Segedi este aici prezent. Sorry, sorry. Can you talk to me? can, we can adjourn. Um, so if there's no other comment at this stage. Lambert Van Nistelrooy. Mulțumesc. La schimbul de vederi de data trecută, de data trecută din Comisia Regio, m-am bucurat foarte mult că ați alocat atâta timp și iată și astăzi ați alocat timp pentru a lămuri această chestiune. Eu cred că ar trebui să rămânem în limitele regulamentului privind politica de coeziune și a celorlalte fonduri. Pentru că n-ar fi bine să ne lansăm în dezbatere și să pierdem controlul. Dacă votăm pentru acest instrument și sunt de acord să-l promovăm, să o facem uh, în mod limitat, să ne asigurăm că banii vor fi cheltuiți uh, judicios în următorii doi ani și dacă apar îndoieli cu privire la altă utilizare, aceste, acestea n-ar trebui să ne privească. În următoarea perioadă avem uh, timp, dacă vrem, să dezbatem despre echilibru potrivit, despre rolul fiecăruia. Deocamdată v-aș uh, sprijini pe dumneavoastră în calitate de raportoare și v-aș uh, ruga să încercați uh, să nu așteptați după Consiliu, încercați uh, să dați dumneavoastră tonul. Am discutat cu președinția daneză și știu că ei erau foarte <coughs> motivați să promoveze acest instrument. Eu aș să accelereze această procedură. Eu zic să luăm o decizie cât mai curând. Domnul Stavrakakis. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru introducere și vreau să-i mulțumesc Comisiei pentru că a înaintat propunerea de modificare pe care o dezbatem astăzi. Această propunere încearcă să vină cu un răspuns la problema lipsei lichidității și uh, a lipsei de acces la credite bancare în cele șase țări cunoscute. Este vorba despre o propunere care examinează posibilitățile actuale de acțiune pentru a finanța proiecte importante de infrastructură care au fost blocate din cauza fondurilor, din cauza că nu se pot acorda împrumuturi și garanții. Eu cred că această propunere a Comisiei ne va permite să soluționăm o problemă foarte importantă și anume fonduri, fonduri care lipsesc de la bănci din cauza crizei. În uh, țara mea știu că s-au oprit marile proiecte de dezvoltare, însă aceste proiecte ar putea acorda un nou elan economiei grecești. Potrivit uh, celor mai recente statistici uh, și calculelor economiștilor, considerăm, constatăm că recesiunea economiei elene se datorează în mare măsură și imposibilității de a finanța programe prin care să se folosească capital fix nu putem să facem finanțare în momentul în care finanțele noastre sunt sufocate. Propunerea Comisiei ne permite însă să venim cu o soluție la această problemă majoră și ne permite să relansăm marile proiecte de dezvoltare. Indic că nu are niciun fel de consecință bugetară pentru Uniunea Europeană. De asemenea, aș vrea ca această procedură să se desfășoare cu celeritate. Președinte, Stimați colegi, va trebui să să îi rog pe vicepreședinți să se deplaseze. Vom face o pauză de două minute. Suspedăm deci ședința cu privire la acest punct. Nu este încheiată discuția, dar trebuie să-l primim pe președintele Consiliului. Deci vă rog să rămâneți în sală. Vine președinția daneză.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

Dear Dragi colegi, uh, dragi colegi, stimați asistenți, consilieri, începem ședința. Vă rog să vă ocupați locurile. După cum știți, la acest punct de pe ordinea de zi, avem un uh, schimb de opinii cu domnul ministru Nicolae Vamen, care reprezintă președinția daneză a Consiliului UE, care este practic ministrul afacerilor europene. El coordonează întreaga președinție, dar printre responsabilitățile sale sunt și politicile pentru care răspunde această comisie și de aceea mă bucur să-l întâmpinăm în rândurile noastre astăzi. Vom face lucrurile ca de obicei, îl vom asculta pe domnul ministru, după care îi vom adresa întrebări, vom face comentarii și observații. Avem mai mult de o oră la dispoziție pentru această ședință, partea ședinței și sper să o folosim înțelept. Domnule ministru, bine ați venit, aveți cuvântul. Well, thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, dați-mi voie să încep prin a vă felicita pentru faptul că ați fost realeasă. Vă mulțumesc pentru cuvintele de bun venit. Stimați colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie pe care mi-ați dat-o de a ne întâlni și de a discuta viitorul politicii pentru coeziune. Mă bucur să fiu în sânul comisiei dumneavoastră și să prezint programul președinției daneze privind negocierile pe marginea politicii de coeziune. Dați-mi voie să încep cu câteva comentarii generale din partea președinției daneze, înainte de a intra în detalii cu privire la obiectivele noastre în materia politicii de coeziune. Înțeleg că avem timp suficient să avem un adevărat schimb de opinii pe care îl aștept cu nerăbdare. Prioritățile noastre. La modul general. Sunt patru la număr și sunt următoarele. 1. O Europa mai responsabilă. În al doilea rând, o Europa dinamică. În al treilea rând, una ecologică, verde și una sigură. În al patrulea rând. Prima prioritate, o, o Europa responsabilă. Este clar că trebuie să restabilim ordinea și stabilitatea economiilor europene. În ciuda faptului că Danemarca este în afara zonei euro, noi contribuim la toate politicile la care putem contribui, atât în cadrul ECOFIN, cât și uh, în alte puncte de pe ordinea de zi. Noi trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor și investitorilor în Uniunea Europeană. Noi trebuie să constituim o punte între zona euro și statele membre care sunt în afara acesteia. Uniunea Europeană trebuie să răspundă în mod eficient și convingător la amenințările cauzate de nivelurile de datorie în anumite economii. Acest lucru necesită o disponibilitate politică de a respecta noile reguli de guvernanță economică, care acum fac parte din semestrul european. Aceste reguli vor fi implementate pentru prima dată în timpul președinției daneze. O altă prioritate va fi aceea de a asigura implementarea eficientă a reformelor privind regulamentul financiar. Este nevoie de un sistem bancar puternic și trebuie să reducem riscurile unor crize viitoare. Cadrul financiar multianual este una dintre prioritățile noastre. Este absolut crucial ca noul buget să canalizeze mai multe fonduri către cercetare, educație, tehnologii verzi. În primele luni Sperăm să clarificăm o serie de chestiuni tehnice în materie bugetară, după care vom intra într-o fază mai politic și sperăm să reducem diferența dintre viziunile statelor membre. Voi fi foarte sincer cu dumneavoastră astăzi. Nu este realist să credem că vom putea încheia negocierile în timpul președinției daneze, dar sperăm să putem oferi Consiliului Uniunii Europene o bază solidă pentru a finaliza negocierile, inclusiv poate până la finalul acestui an. Guvernele din toată Europa se zbat să rezolve problemele bugetare pe care le au și bugetul nostru european trebuie să înțeleagă că trăim într-o epocă a responsabilității financiare și aceasta trebuie să fie o prioritate pe ordinea noastră de zi. Dar acest lucru nu poate să se întâmple doar tăind costurile. Trebuie să creăm locuri de muncă și să creăm creștere în Europa. Și acest lucru trebuie să se reflecte în bugetul nostru european. Responsabilitatea financiară și crearea de locuri de muncă trebuie să meargă umăr la umăr. A doua prioritate. Economia, economia Europei trebuie să treacă din nou pe creștere și asta înseamnă că trebuie să promovăm dezvoltarea pieței unice. Astăzi, anul acesta, sărbătorim 20 de ani de la crearea acesteia și se pare că și este clar că piața unică este cea mai mare sau una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene. Dar mai există mult potențial nefructificat în cadrul pieței unice și președinția noastră își propune să modernizeze piața unică prin 12 inițiative specifice din partea Comisiei, și să îmbunătățească climatul de afaceri în Europa. Vom moderniza regulile de contabilitate în Europa, astfel încât ca societățile să aibă un acces mai facil la capitalul de risc și vom modifica regulile cu privire la procurement. De, de asemenea, taxele de roaming trebuie să fie mai mici în momentul în care oamenii își folosesc celularele în străinătate. O altă prioritate este să avem o abordare mai ambițioasă vis-a-vis de creșterea sustenabilă și ecologică. Trebuie să gestionăm criza în mod eficient și în tot acest timp și pe termen lung, economiile noastre trebuie să fie sustenabile. La nivel global, Europa are un rol de pionier. A venit vremea să accelerăm tranziția Europei către o economie sustenabilă și verde și acest lucru se poate face prin crearea de creștere economică fără să creștem consumul de combustibil, combustibil fosil. O altă prioritate se referă la negocierea reformelor politicilor de coeziune, PAC și politicilor de pescuit. Dar trebuie să fim realiști. Suntem conștienți că acest lucru nu se poate întâmpla nu putem face asta de unii singuri, trebuie să lucrăm împreună cu dumneavoastră și trebuie să ne menținem avantajul pe care îl avem față de alte regiuni ale lumii. Dacă nu, ne confruntăm cu riscul că ca până la urmă capacitățile pe care le avem să se deplaseze către alte părți ale lumii și să nu putem profita de ele în tranziția noastră către o economie verde. Trebuie să gândim pe termen lung. Nu vorbesc aici doar despre atingerea unui obiectiv strategic de acum 30 de ani. Este vorba despre crearea unor locuri de muncă bazate pe cunoaștere în Europa pe termen scurt. Noi promovăm o agendă verde și o vom face într-o manieră care să inducă un consens într-o manieră cât mai eficientă. Ne dorim, de asemenea, o Europa mai sigură Vă amintiți că în primele luni din primăvara arabă, mii de emigranți africani au venit în Europa. Deci ne-am confruntat cu probleme extraordinare în materie de imigrație ilegală și de aceea am ajuns la concluzia că trebuie să reformăm sistemul de azil astfel încât să îi întâmpinăm pe oameni altfel în momentul în care ne bat la ușă. Trebuie ca sistemul nostru de azil să funcționeze mai bine și este nevoie de o cooperare mai strânsă pentru ca acest lucru să se întâmple. Unde se potrivește politica de coeziune în acest cadru, în timpul președinției noastre? Dați-mi voie să vă amintesc care este perspectiva istorică. Noi am avut președinția în toamna 2002, ultima dată, când a avut loc extinderea, când a fost decisă extinderea istorică. Politica de coeziune continuă să joace un rol important în crearea de convergență între părțile continentului nostru, așa cum s-a stabilit la Copenhaga în 2002. Am ajuns departe, dar încă n-am terminat. Așa cum am spus în introducere, ne confruntăm cu unele circumstanțe economice care fac lucrurile să fie mai grele nu suntem într-un scenariu tipic. Contextul economic larg în Uniune trebuie să fie definit mai precis și trebuie să lucrăm cu toții într-o direcție comună. Trebuie să creștem competitivitatea, creșterea și ocuparea per euro cheltuit și trebuie ca politica de coeziune să fie gata de luptă. Trebuie să ne amintim că politica de coeziune este una dintre cele mai mari povești de succes din uh, istoria integrării europene. Nu numai că este un simbol al solidarității europene, dar ea reflectă și valori europene fundamentale. În același timp, este un element important în pregătirea Europei pentru provocările ce îi stau în cale acum și în viitor. Ea reprezintă baza, această reflexie este baza președinției uh, noastre. Politica de coeziune se supune procedurii ordinare legislative, legislative ordinare. Parlamentul și Consiliul au o răspundere comună de a promova această politică până în anul 2020. Trebuie să lucrăm împreună. Președinția daneză salută oportunitatea de a lucra îndeaproape cu Parlamentul în această privință. Vorbind despre 2020 acum, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să vă reamintesc că șefii de stat și de guvern, cu sprijinul Parlamentului European, au adoptat strategia Europa 2020 pentru creștere inteligentă, sustenabilă și inclusivă. La concluziile din 2010, Consiliul European a spus că trebuie să creștem competitivitatea Europei, productivitatea ei, potențialul de creștere și convergența economică. Statele, șefii de stat și de guvern au conchis de asemenea că politicile noastre, inclusiv cea de coeziune, trebuie să sprijine strategia 2020. Acesta este cadrul în care ne mișcăm și este important să îl reținem, mai ales date fiind deciziile bugetare ce urmează să fie luate în viitor. Scopul nostru este acela de a găsi un cadru care să țină cont de ceea ce au concluzionat șefii de stat și de guvern, dar care să fie și suficient de adaptabil la circumstanțele de pe teren. Orice am face, nu avem voie să nu oferim răspunsuri convingătoare la următoarele întrebări. Cum putem împreună să contribuim la atingerea obiectivelor politice ale Uniunii și cum putem demonstra că oferim valoare adăugată pentru fiecare euro cheltuit. Politica de coeziune trebuie să fie reorientată și același lucru se aplică și procesului de negocieri. Cu toții trebuie să fim conștienți de ideea că metoda comunitară funcționează și că astfel putem produce rezultate satisfăcătoare pentru cetățenii noștri. Noi intenționăm să promovăm negocierile și să le facem să progreseze cât mai mult și în, același, și în acest context haideți să spunem lucrurilor pe nume. Odată pentru totdeauna aș dori să spulber mitul că Danemarca nu ar trebui, nu este interesată să promoveze politica de coeziune fiind un plătitor net. Nu este așa. Noi susținem teza contrară. Pachetul de coeziune este atât de larg, atât de exhaustiv, încât nu putem să stăm pur și simplu să așteptăm să vedem ce se întâmplă în uh, cadrul uh, financiar multianual, înainte să acționăm pe planul reglementar. Și trebuie să ținem cont în același timp de realitățile de pe teren vom încerca să înregistrăm progrese și să obținem rezultate, împreună cu dumneavoastră. Președinția daneză intenționează să înregistreze rezultatele pe care ni le dorim. Dar nu putem să ajungem la acestea fără o decizie finală a Consiliului în privința MFF. În ceea ce privește MFF Track, Consiliul European a spus-o clar. Trebuie să insistăm cu lucrările care își propun să obțină o bază pentru negocierile care urmează să fie purtate și în pregătirea Consiliului European din iunie 2012. Acest lucru înseamnă că noi, cu toții, suntem interesați să urmărim acest proces și să ne asigurăm că această politică poate să se adapteze la cerințele din ziua de azi. Președinția daneză, în baza lucrărilor făcute de polonezi, intenționează să înregistreze progrese, vom avea o abordare solidă la nivelul Consiliului, vom avea întâlniri bilaterale specifice și în special în cadrul uh, consiliilor din aprilie și iunie pe afaceri generale. Dar nu putem să facem acest lucru de unii singuri, partenerul trebuie să ne fie un aliat apropiat ca să menținem cursul. Nu numai să-l menținem, dar și să ne asigurăm că nu mergem în direcții diferite. Știm foarte bine cât de repede putem atinge un acord de vreme ce suntem co-legiuitori și acest lucru poate avea un efect asupra celerității cu care se desfășoară programele noastre în interesul țărilor din care provenim. Guvernul danez a instruit, a mandatat diplomații noștri să rămână în uh, contact strâns cu Parlamentul European și să vă informeze cu privire la desfășurarea negocierilor. Acest lucru este necesar pentru a evita orice divergență între colegiuitori și astfel avem posibilitatea să ajungem la un acord cât mai repede cu putință. Doamnelor și domnilor, sunt încrezător în faptul că împreună putem reuși. Aș dori să fac câteva comentarii acum cu privire la conținutul pachetului de coeziune. Mai întâi, dați-mi voie să spun că la prima vedere ați putea fi induși în eroare, mai ales pentru că avem de-a face cu o legislație dificilă. Este ușor să te lași copleșit, iar impresiile inițiale ar putea fi negative. Asta este natura omului. Ne opunem schimbării, dar schimbarea este câteodată necesară pentru a ne adapta circumstanțelor. Acest lucru este mai adevărat ca niciodată, mai ales acum că suntem la răscruce în Uniunea Europeană. Să nu ne lăsăm copleșiți de elementul novator al propunerii Comisiei, sunt concepte noi, condiționalitatea ex ante, concentrarea tematică și altele, controlul gestiunii programelor și managementul financiar. Știu că vom avea ocazia să discutăm toate aceste elemente în lunile ce vor veni. Există și o metodă în spatele propunerii comisiei și sunt convins că vom găsi soluții practice pentru a ne concentra pe această propunere care pare complexă. Confruntările nu pot fi neapărat, nu trebuie neapărat să fie un lucru rău și până la urmă detaliile vor fi puse la punct pe această cale. Cu siguranță împreună vom putea face acest lucru și mesajul pe care doresc să, să-l transmit este unul optimist. Putem să reușim împreună. Nu numai că putem, dar sunt convins că o, o să o și facem. De partea Consiliului, noi avem planuri de negocieri și avem planuri de simplificare, în special în ceea ce privește sistemele de management și control, în special pentru, sistem, pentru proiectele care generează venit. Acestea trebuie să se pună une, unei evaluări stricte. Ne bucurăm de bazele stabilite de președinția polonă privind programmingul și concentrarea tematică. Apoi, dacă momentul este bun, vom trata anumite elemente orizontale de importanță politică spre finalul președinției și sperăm că astfel uh, politica de coeziune va fi pe agenda celor două consilii de care v-am vorbit în aprilie și în iunie la final. În plus, vom încerca să încheiem negocierile privind modificările aduse actualei politici. S-a propus introducerea de instrumente de partajare a riscului în octombrie anul trecut. Multe state membre au fost pentru stabilirea unui nou instrument în cadrul politicii de coeziune pentru a combate mai eficient criza. Dacă avem și noroc și prin cooperare vom reuși să încheiem sau să facem să progreseze negocierile. Nu avem mult timp, trebuie să-l folosim înțelept pentru ca politica de coeziune să rămână în formă. Europa merită asta. Doresc să mulțumesc președinției anterioare pentru eforturile extraordinare întreprinse. Nu a fost deloc ușor, dată fiind magnitudinea misiunii. Dar acum să știți că este mai ușor să vedem luminița de la capătul tunelului. Când uh, Polonia a organizat în decembrie Consiliul Afaceri Generale dedicat politicii de coeziune, uh, îmi pare rău să spun că noi n-am avut o, ocazia să o facem, dar uh, polonezii ne-au ajutat foarte mult organizându-l. Cadrul strategic se va supune procesului, procedurii legislative ordinare și sunt convins că vom ajunge la un acord cu Comisia pe această temă. În al doilea rând, a fost cât se poate de clar că avem nevoie de o abordare atent calibrată pentru liniile directoare specifice pentru fiecare țară în materia politicii de coeziune. Pe de o parte, nu se poate să separăm politica de coeziune de cadrul politicilor, de, politicilor economice din Uniune. Pe de altă parte, recomandările nu sunt suficient de specifice pentru politicile de investiție. Adesea, ele vizează reformele politice și fac recomandări adresate direct statelor membre, în vreme ce politica de coeziune se bazează pe regulamente și management partajat și majoritatea acestora au loc la nivel regional. Iată diferența. Dar suntem convinși că vom putea găsi soluții acceptabile la aceste probleme. Discutarea concentrării tematice a fost sprijinită în scopul de a mări impactul politicii pe teren. În același timp, trebuie să cădem de acord asupra detaliilor. Noi credem că statele membre nu sunt însă gata să facă acest lucru. Gen, tendința generală este aceea în, de a merge în direcția unei flexibilități mai mari. This remains to be seen. Și vom vedea în ce măsură vom uh, face acest lucru. Uh, intenționăm să lăsăm lucrurile să se maturizeze puțin. Sperăm că vom uh, putea să abordăm toate aceste chestiuni pe durata președinției daneze. În același timp, suntem hotărâți să facem progrese solide și să construim pe baza celor existente. Aceasta este nevoie de o abordare prioritizată și de disciplină. Timpul este uh, un prieten, însă uh, soarta celor pe care vrem să le facem se află în mâna delegaților. Numai în felul acesta putem să realizăm uh, progresele pe care și le doresc delegațiile. Confruntați cu provocările pe care le-am menționat, vă rog să fiți convinși că vom face tot pentru ca aceste negocieri să progreseze cât mai mult cu putință și așteptăm în acest sens să colaborăm strâns cu Parlamentul. Cred cu adevărat că împreună cu voință și cu muncă asiduă putem să rezolvăm lucrurile și în acest spirit, cu acest obiectiv în minte, președinția daneză așteaptă să lucreze cu dumneavoastră pe teme legate de politica de coeziune. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că ați prezentat uh, politica de coeziune ca o prioritate pentru președinția dumneavoastră în uh, contextul provocărilor cu care se confruntă uh, Europa. Acest lucru ne va permite să vedem mai bine legăturile cu restul activităților, restul obiectivelor pe care Europa trebuie să le realizeze. Dau uh, uh, acum semnalul pentru discuții. Coordonatorii mai întâi. Uh, Lambert van Nistelrooy. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc uh, uh, domnule Vamân pentru prezentarea dumneavoastră cât se poate de clară. Sigur, timpul este esențial uh, dar uh, uneori în olandeză spunem timpul este un bun prieten și putem să îl folosim. Dacă pierdem prea mult timp, înseamnă că vom pierde oportunitățile din 2014 de a adopta o abordare integrată pentru a face față provocărilor din strategia 2020. Dacă Uh, nu uh, folosim acest timp cum uh, trebuie, nu ne vom atinge obiectivele. S-au obținut multe lucruri până acum. Dumneavoastră, sigur, aveți propriul calendar cu o serie de obiective de realizat și în cadrul acestui calendar trebuie să avem o hotărâre până în vară cu privire la poziția comisiei noastre, pentru că al minteri o să ne trezim că nu mai avem timp și nu putem să folosim uh, uh, planurile financiare existente. Deci, în următoarele luni trebuie să ne concentrăm astfel încât uh, până în septembrie să mergem în plenară cu acest regulament. Noi suntem gata să mergem alături de dumneavoastră în acest demers. Ceea ce mă uluiește este că nu păreți să urmați cele începute de uh, președinția polonă. Ministrii răspundeau uh, direct uh, de punerea în aplicare a programului de coeziune. Mi se pare că acest lucru lipsește din prezentarea dumneavoastră, domnule ministru. Trebuie să vă asigurați ca noi uh, și dumneavoastră să jucăm un rol uh, constructiv. Noi trebuie să fim consultați, noi trebuie să putem fi implicați. Ieri, colegul dumneavoastră de la ITRE a spus că va fi organizată o serie de conferințe. Domnul Han va fi uh, implicat în legătură cu folosirea cât mai bună a acestor uh, fonduri. Uh, de asemenea cu elaborarea unei agende pentru 2020. Avem nevoie de o abordare integrată însă. Poate că ne puteți da mai multe informații în legătură cu rolul nostru și poate ne ajutați să respectăm calendarul pe care ni l-am propus. Salut semnalul foarte clar pe care l-ați transmis în legătură cu obiectivele strategice și acest lucru este foarte important pentru activitatea noastră legislativă. Sunt încântat să știu că sunteți de partea noastră și mai târziu o să ne întâlnim cu domnul Dehan și va fi de acord că acest lucru consolidează poziția noastră. Unii au o serie de rezerve. Au spus că cu puțin noroc am putea să folosim noile instrumente Cred că este foarte important să ne concentrăm și să ne limităm uh, și nu trebuie să ne pierdem uh, în chestiuni de prea mare complexitate. Cred că merită să facem eforturi pentru a aduce ultimile modificări regulamentului. Sigur, e nevoie și de un strop de noroc, e adevărat. Acestea sunt observațiile mele, observații de ordin general. Și domnul Obrecht va adăuga la acestea, sunt convins, președinta. Constanța Crel, în numele socialiștilor și democraților, are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru propunerile dumneavoastră. Mă bucur că aveți un program atât de ambițios. Dar să știți că acest lucru chiar este necesar, pentru că dacă nu reușim să progresăm în timpul președinției dumneavoastră, atunci nu reușim să atingem obiectivele până la începutul lui 2014. A spus pe bună dreptate că avem nevoie de o politică orientată pe rezultate, de o abordare bazată pe rezultate din primele discuții pe care le-am purtat aici în comisie, a rezultat că este nevoie de o direcție în care să se poată modifica propunerile comisiei. Bineînțeles că sprijinim în principiu comisia în sensul că politica de coeziune în cadrul, adică trebuie să sprijine strategia Europa 2020. Asta este foarte clar. Dar politica de coeziune înseamnă mai mult decât atât. Și acest lucru trebuie să fie reținut în momentul negocierilor regulamentului și sper că președinția dumneavoastră va căuta rezultate și în acest sens. Acest lucru înseamnă pentru noi că în anumite locuri avem nevoie de mai multă flexibilitate decât a propus Comisia Am început să discutăm în uh, comisie despre acest lucru, dar e clar că o majoritate a comisiei consideră că această flexibilitate trebuie să fie și organizată cumva și că este nevoie de un instrument care să vină în sprijinul parteneriatelor propuse de comisie. Dar, din păcate, comisia nu a explicat în detaliu care vor fi, care va fi statutul uh, acestora. Noi ne-ar plăcea dacă aceste parteneriate ar fi obligatorii, dar dacă, și dacă în același timp li s-ar da posibilitatea statelor membre și regiunilor să încheie aceste parteneri, parteneriate. Ceea ce s-a spus nu trebuie repetat. Dar aș dori să spun că negocierile pe marginea politicii de coeziune trebuie să meargă în paralel cu negocierile pe marginea PAC și pe marginea politicii de pescuit și de asemenea paralel cu politica pentru cercetare. Pentru că dacă le tratăm pe toate în cadrul unui sistem comun, trebuie să facem acest lucru și trebuie să reținem întotdeauna că totul trebuie să se potrivească cu tot ce am creat până acum. În materia simplificării, cu siguranță că vom mai discuta cu Comisia în această după masă despre simplificare, dar aș dori să spun acum că în cadrul negocierilor trebuie să avem grijă, atât în Consiliu cât și în Parlament, să nu simplificăm doar uh, la modul superficial, la nivel de management, ci în detaliu să simplificăm procedura pentru cei care cer bani, care primesc bani, pentru că uh, pe noi nu ne ajută dacă facem una, uh, două, trei rapoarte mai puțin. Important este ca simplificarea să meargă din vârf până la rădăcină. Și cred că astfel uh, ar fi recunoscute și ar fi recunoscute și eforturile europene și ar deveni mai vizibilă integ- procesul de integrare europeană în regiuni. În calitate de coordonator pentru S și D, aș dori să subliniez un lucru. Avem o poziție foarte clară în sensul că nu ne dorim o macrocondiționalitate în politica de coeziune, în propunerile de regulamente. Cred că trebuie să o spunem clar Trebuie să vorbim despre acest lucru, trebuie să negociem pe marginea acestui lucru, da, dar sper în același timp că vom reuși să găsim o cale în care să reu- prin care să reușim să cooperăm ca să ajungem la rezultatele numite. Cred că ajunge cât am vorbit. M-aș bucura foarte mult dacă am reușit să cooperăm la modul cel mai intens cu putință, pentru că președinția daneză este într-o poziție cheie pentru a promova politica de coeziune și mai ales pentru a respecta calendarul pe care ni l-am propus. Mulțumesc! Thank you. Președinte, mulțumesc Constanța. În numele uh, ALDE, Ramona Manescu. Președinte, vreau să îi mulțumesc uh, domnului ministru, domnului Vaman, pentru prezentarea făcută. Uh, mă bucur că suntem de acord uh, noi și președinția că politica regională și cadrul financiar multianual reprezintă instrumente cheie în redresarea economică și socială a Europei. Ehm, nu aș vrea să repet ceea ce colegii mei, uh, domnul Nistelrooy și doamna Crel, au, uh, au spus, însă mă văd uh, nevoită să adaug că ne-am obișnuit cu un model al președinției poloneze foarte implicat și foarte eficient și uh, ne așteptăm ca și uh, președinția uh, daneză să lucreze la fel de bine cu noi, pentru că mandatul dumneavoastră va avea loc în timpul unor dezbateri și negocieri foarte importante. Următoarele șase luni sunt foarte importante pentru ceea ce va urma pentru noul pachet legislativ uh, și uh, uh, este foarte important pentru noi să știm că avem un, uh, putem avea un dialog cu dumneavoastră și putem să discutăm temele concrete care, și subiectele concrete care pe noi ne interesează și pe care noi le-am ridicat și Comisiei privitoare la noul pachet legislativ. Uh, sigur, aceste subiecte sunt, uh, sunt foarte multe. Nu aș vrea să intru în foarte multe detalii tehnice, pentru că nici prezentarea dumneavoastră, nici uh, documentul de lucru al programul președinției daneze nu sunt foarte detaliate cu privire la politica, regi politica regională, ci mai degrabă foarte generale. Însă, două întrebări tot aș vrea să vă, să vă pun. Aș vrea să știu uh, Părerea dumneavoastră cu privire la macrocondiționalitate, așa cum ați auzit și mai devreme, noi uh, uh, ne îndoim de faptul că uh, este foarte corect sau este foarte eficient să penalizezi beneficiarii pentru niște greșeli pe care guvernele le fac și un alt aspect la care vreau să mă refer este limitarea bugetului și aș vrea să știu președinția daneză Uh, cum uh, vede această propunere a Comisiei de a reduce bugetul alocat politicii de coeziune de la 3,8 la 2,5 din PIB? Și acestea, vă repet, sunt doar două dintre uh, subiectele pe care noi vrem să le discutăm în perioada următoare. Ele sunt mult mai multe, dar sper că vom avea ocazia să le detaliem. Vă mulțumesc și vă doresc succes! First of all, uh, let me... În primul rând, uh, dați-mi voie să abordez uh, o chestiune care a fost uh, menționată de toți cei trei colegi. Președinția daneză dorește să poarte un dialog strâns cu Parlamentul în ceea ce este politica de coeziune. Se știe că politicianii dau răspunsuri lungi. O să dau un răspuns scurt. Răspunsul este da, vrem să facem asta și ne așteptăm să colaborăm foarte bine cu dumneavoastră nu va avea loc uh, o uh, întâlnire ministerială informală privind politica de coeziune, așa cum s-a întâmplat pe durata uh, președinției poloneze. Nu pentru că acestea nu ar fi importante, dar pentru că Uh, președinția daneză are mai puține întâlniri ministeriale informale, însă ceea ce vom face, vom avea un număr de alte inițiative. Și vreau să spun că suntem deschiși sugestiilor făcute de Parlament și uh, de această comisie în legătură cu modul în care putem să conlucrăm. Unul dintre lucrurile importante care se va întâmpla până în primăvară asemenea președinției poloneze, vom avea uh, o conferință pe marginea cadrului financiar multianual în care Parlamentul va participa, desigur. Să spunem că acest lucru nu a fost aplaudat de toate statele membre și nu o să dau nume aici. Nu toate uh, statele membre consideră că este o idee bună să se continue această tradiție, însă a existat un semnal clar de angajament a președinției daneze să conlucreze strâns cu Parlamentul și, cum am spus, dorim să continuăm această uh, linie. Al doilea lucru important este că vom avea întâlniri pe marginea politicii de coeziune în uh, aprilie și în iunie. Și înainte de aceste întâlniri, uh, pentru că avem întâlniri în care discutăm uh, uh, cadrul financiar multianual, avem și întâlniri cu membrii Parlamentului European, cu domnul Lamassur și cu alții, unde vom discuta probleme legate de CFM. Uh, s-a cerut uh, să extinderea acestor întâlniri astfel încât să aibă loc un dialog uh, intensificat între Parlament, Consiliu și Comisie. Și răspunsul președinției daneze la această sugestie a fost da, hai să o facem pentru că vrem să lucrăm împreună. Deci poate că lucrăm puțin altfel, însă obiectivul este același și aș dori să spun că toate ideile bune sunt binevenite și dacă într-o etapă ulterioară pot să uh, revin, uh, o să salut acest lucru. Este important să pot spune că chiar vrem să facem lucrurile așa cum trebuie cu dumneavoastră, să avem un parteneriat cu dumneavoastră. În acest spirit am venit astăzi aici uh, și nu am venit doar să rostesc cuvinte frumoase din partea președinției daneze. Lambert a ridicat aceste chestiuni în discuție și a spus de asemenea că este esențial să facem într-adevăr progrese pe durata uh, președinției daneze și suntem de acord. Avem un termen limită care uh, este pe ordinea de zi pe care ne-am propus-o. CFM-ul trebuie să fie finalizat în a doua parte a acestui an, inclusiv uh, politica de coeziune. Aceasta presupune eforturi mari din partea președinției daneze, dar și din partea Parlamentului și Comisiei, astfel încât să Uh, venim cu o poziție de negociere la Consiliul din uh, iunie care să stabilească uh, ritmul în care se desfășoară negocierile în a doua parte a anului. Vom face acest lucru și, prin urmare, sunt cât se poate de acord cu ceea ce a spus Lambert în această privință. Suntem conștienți de acest lucru, I vorbit de anumite întâlniri și conferințe care au loc, ai vorbit despre asta și personal cu mine. La finalul acestei întâlniri, întâlniri o să îl contactez pe ministrul care răspunde de ședința de care mai vorbit și o să împărtășesc punctul de vedere al Parlamentului. Uh, sper că uh, va uh, avea o atitudine pozitivă în preluarea mesajului tău și al colegilor. așa dorim să procedăm. Constanța a spus că este foarte important uh, să existe această cooperare între Parlament și președinție, dar a ridicat în discuție și alte chestiuni legate de principiul de parteneriat. Principiul de parteneriat uh, în consultarea celor care sunt afectați de programele noastre este cât se poate de natural și de binevenit și din partea unei țări care are o tradiție de consultanță uh, solidă, uh, acest lucru este important pentru mine. Trebuie să vedem cum putem să procedăm pentru a avea succes și apreciez remarcile pe care le-ai făcut astăzi aici. În uh, ceea ce privește condiționalitățile macroeconomice ridicate de Constanța și de Ramona și care desigur, constituie o chestiune foarte sensibilă. Hai să fim cinstiți. Este una dintre problemele cele mai spinoase cu care vom avea de-a face. Știți că acest lucru va fi discutat în mai multe structuri, în Consiliul European. Când acestea vor fi hotărâte, vor fi adoptate uh, Uh, normele de punere în aplicare. Nu spun că acest lucru va fi rezolvat uh, uh, pe durata președinției daneze. Știu că există puncte de vedere diferite și există diferite sentimente în acest sens, dar fiți siguri că vom discuta până la sfârșit aceste lucruri și uh, țin cont uh, de punctul de vedere foarte bine conturat al Comisiei și o să transmit mesajul Consiliului. Însă știți foarte bine uh, că și în cadrul Consiliului sunt păreri diferite în legătură cu abordarea. Până la urmă, va trebui să identificăm un compromis, însă fiți siguri că o să transmit mesajul dumneavoastră Consiliului astfel încât să nu aibă niciun motiv să spună că nu știu care este poziția acestei comisii. Apoi, Ramona uh, a vorbit și de această chestiune a plafonării. Este, ai spus foarte bine care sunt uh, chestiunile foarte dificile pe care uh, va trebui să le abordăm și este corect să le discutăm astăzi. Dar trebuie să spun că negocierile privind cadrul financiar multianual trebuie să arate dacă Comisia a ajuns la echilibrul dorit. Opiniile sunt diferite chiar în cadrul Consiliului și asta nu este un secret, însă trebuie să vă asigur că președinția este conștientă de situația uh, specifică, concretă în uh, anumite state membre, situație pe care o cunoaștem. Și aceasta este una dintre uh, problemele în legătură cu care care în final va trebui să găsim un compromis. Trebuie să transmitem punctul de vedere al acestei comisii Consiliului și Consiliul va fi foarte interesant să știe care este poziția grupurilor din Parlament și vă asigur și eu că uh, este un subiect pe care îl vom dezbate până la sfârșit care este soluția corectă și rezonabilă. Președinția, la rândul său, va face tot ce poate pentru uh, a ajunge la o soluție acceptabilă pentru statele membre, pentru Parlament și pentru Comisie. Vă mulțumesc, președinta. Vă uh, mulțumesc. Jan uh, Olbricht are cuvântul. I would like to express my satisfaction. Mai întâi vreau să-mi exprim uh, mulțumirea față de această declarație extrem de clară a președinției poloneze, a președinției daneze. Îmi pare bine că dumneavoastră veți uh, continua să sprijiniți politica de coeziune. Mesajul este important pentru noi toți, deoarece el uh, vizează nu doar președinția, ci și poziția unor state membre importante. Sper să vă mențineți această președinție și după această poziție și după ce vă încheiați mandatul. Obligațiile președinției sunt uh, destul de precise, dar sper să vă păstrați poziția și după ce vă achitați de obligațiile dumneavoastră. Acum am câteva întrebări concrete. Mai întâi uh, aș vrea să vă adresez o întrebare generală și politică. Știu că există o tendință fie să întărim autoritatea Comisiei Europene, fie să o diminuăm. Eu uh, cred că intră în discuție aici actele delegate, competențele Comisiei. Deci, nu uh, doar uh, guvernul danez este cel care trebuie să aibă o poziție. De fapt, Consiliul este cel care trebuie să aibă o poziție față de Comisia Europeană. Deci, cum uh, este văzută ea în Consiliu? Și vreau să știu care este apoi poziția președinției față de facilitatea aceea de transport. Avem 40 de miliarde în pachetul de coeziune. Deci dacă banii rămân la pachetul de coeziune, pericolul este mare. Pericolul ca banii să fie luați uh, de la țările de coeziune, să se pierde 10 miliarde. Și apoi se prea poate ca banii să fie luați de la aceste țări, să fie dați agenției europene, așa numite. Ce facem însă cu gestionarea fondurilor? Acești uh, bani vor fi gestionați la nivel central la Bruxelles printr-o licitație deschisă. Concentrarea este foarte importantă. Poate că ar fi mai bine să prealucăm fondurile, dar în orice caz să nu luăm acești bani de la țările uh, de, care beneficiază de programul de coeziune. Vreau să vă informez că noi chiar în această clădire avem reuniuni în care DG Regio, care este în sală, uh, vine și ne spune că banii vor fi transferați. Degetran vine apoi și spune că nu, banii nu se iau, ci se dau. Noi vrem ca țările din pachetul de coeziune să primească 10 milioane în plus. Știm ce se întâmplă. Problema însă nu e în principiu, ci în detalii. Responsabilitate, gestionare împărțită și nu atât suma de bani. Și apoi, în ce privește Fondul Social European, avem o altă întrebare. Ar trebui oare să avem o sumă fixă de bani? De exemplu, um, să avem 25%, 40%? sau să fim mai flexibili și să lăsăm statelor membre să hotărască care le sunt nevoile. Deci e vorba despre niște chestiuni ce sunt în afara regulamentelor, însă sunt importante pentru aplicarea regulamentelor. Facilitatea pentru transport și FSE sunt uh, două regulamente destul de dificile. Deci, așadar, prima întrebare se referă la rolul Comisiei Europene, a doua întrebare la facilitatea de transport și la Fondul Social European și sper ca în timpul discuției uh, raportorii uh, Comisiei Regii să fie invitați să vină la Copenhaga. E important uh, să putem lucra împreună, nu doar să venim acolo ca turiști, să avem timp, deci, să discutăm și să lucrăm împreună cu dumneavoastră la Copenhaga pe aceste nou, noi regulamente. Președinte, mulțumesc! I have uh, one, uh, like, let's say, one hour ago we started with... Acum o oră am uh, început dezbaterea cu privire la această temă și uh, am uh, considerat că nu vor fi multe probleme la Consiliu, dar eu vreau să vă atrag atenția asupra mecanismului de partajare a riscurilor. Este vorba despre state ce au probleme de lichiditate și nu pot finanța proiecte comunitare la regii, dar și la noi în Parlament uh, dorim să se adopte acest instrument prin procedură accelerată. Vom uh, da curs propunerii comisiei, dar se pare că undeva în Consiliu lucrurile s-au blocat. În decembrie a avut loc ultima ședință a grupului de lucru și de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. V-aș ruga să ne explicați uh, de ce nu se mișcă lucrurile, de ce propunerea este în continuare blocată. După cum se știe, propunerea e urgentă și acest mecanism este foarte, foarte important pentru Grecia, dar și pentru alte țări. În al doilea rând, dumneavoastră v-ați referit la achizițiile publice, la directiva privind achizițiile. Aș vrea să știu mai multe detalii cu privire la calendar – Așteptăm această propunere, dar, uh, din câte am înțeles, uh, nu uh, este niciun fel de progres în legătură cu această propunere. Rica Maner. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule ministru, vreau să vă mulțumesc pentru discursul excelent. Așa după cum au spus antevorbitorii, în mandatul polonez noi am obișnuit cu o cooperare apropiată. Aceasta a fost o prioritate pentru polonezi, așa că aș vrea ca și dumneavoastră în acest mandat să sprijiniți uh, coeziunea. Să ne sprijiniți de asemenea și în ce privește bătălia pentru buget în următoarele șase luni. S-au menționat o serie de chestiuni importante la care aș adăuga și eu niște observații, de exemplu, contractele pentru parteneriate. Este foarte important să includem regiunile în, proiecte, în contractele de parteneriat, să începem proiecte la nivel regional. Sigur, știu că în statele membre oamenii uh, au tot felul de temeri, ei uh, se tem că proiectele vor fi concentrate tot mai mult la nivel central, la guvern. Simplificarea ne-ar putea ajuta, am putea um, să facem uh, pași în direcția cea bună și uh, aș vrea să știu în ce privește simplificarea. Domnule ministru, ați spus că dumneavoastră ați progresat, că ați introdus simplificare, dar care sunt măsurile concrete pe care ni le puteți prezenta acum? Noi am folosit deja sistemul formetar. Uh, veți uh, modifica acest sistem sau ce alte progrese ne puteți uh, semnala aici? De asemenea, la nivelul statelor membre, birocrația se modifică și ar fi bine să putem asigura practici mai coerente în rândul statelor membre. Cât privește transferurile, aveți uh, niște cifre exacte? Uh, ce fel de consecințe ar uh, surveni pentru regiunile din categoria celor în tranziție? Aveți ceva în vedere la nivel legislativ pe viitor? Eu sunt raportor pentru cooperarea regională europeană și v-aș uh, adresa în acest sens o întrebare. Există um, probleme sau întrebări specifice pe care vreți să le abordați în mandatul dumneavoastră? Mă gândesc în special la buget. Veți apăra bugetul? Uh, avem deocamdată o propunere de buget de 3,5. O veți menține? Mulțumesc! Domnule ministru, aveți cuvântul. Thank you very much. Um, first of all, uh... Mulțumesc foarte mult. Să răspund mai întâi lui Ian. Ne-a spus uh, că ar vrea să știe dacă poziția daneză va fi aceeași uh, după încheierea mandatului nostru la președinție. Ei bine, ministrul uh, Nicolai, ministrul polonez pentru afaceri europene, un bun prieten, mi-a spus că acum, după ce numai el la președinție, poate să se dedice exclusiv intereselor poloneze. Eu cred că trebuie să recunoaștem faptul că rolul președinției este unul unic. De aceea este important uh, să vă spun aici că eu acum reprezint 27 de state membre nu țin cont de pozițiile naționale, individuale. Eu nu reprezint guvernul danez în fața dumneavoastră, ci uh, reprezint președinția daneză. Vom încerca să fim o președinție deschisă, constructivă și trebuie să venim cu o poziție în care să se regăsească toate cele 27 de state membre. Deci, uh, președinția daneză, așa cum a fost și cea poloneză, va fi o președinție deschisă cu spirit constructiv. Acesta a fost, de fapt, poziția Danemarcei ca stat național de dinainte să devenim uh, președinți și va fi uh, menținută și după ce predăm ștafeta. Deci nu trebuie să vă faceți griji. Ai pus o întrebare în legătură cu facilitatea Connecting Europe. Comisia a propus două lucruri. Mai întâi să se înființeze această facilitate pentru conectarea Europei și, în al doilea rând, să transfere miliarde de euro de la pachetul de coeziune către această facilitate. Scopul declarat este să ajutăm statele membre să acopere niște lacune în rețeaua de bază, în rețeaua centrală. Cele 10 miliarde, să nu se știe dacă vor veni din fondul de coeziune sau nu. Nu știm dacă această cifră este cea mai potrivită. Ar putea fi mai mult, ar putea fi mai puțin. Nu e o cifră bătută în cuie. O vom negocia. Și în Consiliu există păreri diferite. Așa că să știți că sunt conștient de această problemă. Președinția este conștient de ea și am toată încrederea că această comisie, precum și Parlamentul, va monitoriza ceea ce se întâmplă. Eu am luat notă de opinia dumneavoastră. Cât privește prealocările și Fondul Social European, ei bine, și acestea sunt extrem de importante. Nici, as, nici pentru acestea nu vă pot da o declarație finală astăzi. Tot ce pot să vă spun este că mm, reprezintă una dintre problemele cele mai importante la care trebuie să găsim o soluție în lunile următoare. Comisia mm, a ridicat mai multe probleme astăzi, pentru care însă nu avem soluții de moment. Dacă ar fi fost ușor să găsim soluții, nu le-ați mai fi, nu le-ați mai fi menționat, nu-i așa? Noi vom încerca să conturăm uh, o opinie a Consiliului și să demarăm un dialog constructiv cu comisia dumneavoastră și cu ceilalți membri. Invitația aceea pe care v-ați făcut-o dumneavoastră de a veni la Copenhaga pentru discuții este binevenită, de ce nu? Ar fi bine să putem coordona vizita dumneavoastră împreună cu președinția daneză astfel încât să putem să vă asistăm, să vă organizăm un program care să vă fie util. Unul dintre avantajele funcției de ministru de externe este că stai foarte mult uh, în afara propriei țări. Aș vrea însă să mă pot întoarce la Copenhaga și să vă pot uh, ajuta cu ceva dacă este cazul. Acest lucru ar fi în uh, interesul tuturor. Cât privește concentrarea tematică, așa după cum spuneam și mai devreme, aceasta este o chestiune dificilă și uh, Consiliul deocamdată nu are o poziție finală. Probabil că nici nu va găsi o poziție definitivă în mandatul danez. Doamna Cleaver a întrebat uh, despre acel instrument de partajare a riscurilor. Da, este o propunere nouă a Comisiei am uh, avut o prezentare la Consiliu și o primă rundă de discuții în timpul președinției poloneze. Strategia noastră va fi să ne pregătim amănunțit, să ne asigurăm că dosarele bine pus la punct pentru ca să putem continua negocierile. Comisia, în colaborare cu președinția, va organiza un seminar tehnic pe această chestiune și, de fapt, cred că principalul element al propunerii este să folosim fondurile pe care avem la dispoziție pentru țările care se găsesc în dificultate, să acționăm împreună cu BEI pentru a cofinanța proiecte mari. Acesta este principiul cel mare cu care suntem cu toții de acord, însă mai avem de perfectat detaliile. Aveți dreptate, însă proiectul este foarte important și trebuie să acționăm cât mai curând. Așa cum spuneam mai devreme, uneori timpul poate fi uh, aliatul nostru, poate fi prietenul nostru, alteori însă nu e de partea noastră. Președinția daneză va face tot ce poate, va întreprinde toate măsurile pentru a ajunge la un rezultat. În ce privește achizițiile publice, Va trebui să revin cu calendarul. Îmi pare rău, nu am nimic uh, să vă spun acum, deocamdată. Rica, ai adus în discuție foarte multe chestiuni pertinente. Nu pot să îți răspund la toate. Sper să-mi dai ocazia să revin cu un răspuns ulterior. Simplificarea este și ea o chestiune dificilă, așa după cum ai zis. Am discutat despre ratele propuse de comisie Și, sigur, noi vrem să putem veni cu un progres real, vrem să putem simplifica oriunde se poate. Normele și reglementările trebuie să fie cât mai simple, în același timp însă ele trebuie să permită atingerea obiectivelor. Asta este, practic, discuția generală. Asta trebuie să facem. Și când am discutat despre politica de coeziune la Consiliu, cu Comisia, am spus că nu vrem să creăm birocrație suplimentară, ci să diminuăm democrația, da, birocrația. Nu vrem să uh, concepem uh, cărți întregi de administrație și birocrație. Nu are rost. Trebuie să găsim modalități mai eficiente. Uh, and that will be dealt with... Ați vorbit și despre principiul de tranziție și acest lucru va fi abordat în negocieri. Propunerea Comisiei acoperea două scenarii. Mai întâi, regiunile de convergență vor primi două treimi din alocările anterioare iar celelalte cu un uh, PIB pe cap de locuitori între 75 și 90% și 90 uh, vor uh, ajutoarele se vor, uh, vor scădea în ultima, în viitor. Deci nu se, se pune problema cine plătește pentru cine. Iar opiniile diferă. Negocierile MFF vor trebui să țină cont de nevoile regiunilor și de fondurile care ne stau la dispoziție. Această chestiune va fi rezolvată în cadrul unui compromis, în cadrul cadrului financiar multianual și nu cred că vă pot da un răspuns mai clar la această întrebare astăzi aici. V-ați referit și la cooperarea teritorială și la provocările administrative pe care le comportă. Pe plan administrativ vă pot spune că urmăm modelul polonez de a avea blocuri tematice, iar în cazul regulamentului ETC vom uh, implementa sisteme de control și de management pe timpul președinției noastre în ceea ce privește legătura cu alte instrumente de finanțare, știu care este opinia acestei comisii, știu care sunt chestiunile transfrontaliere în materia finanțării ETC. Și aici ne supunem dreptului comisiei la inițiativă și ca să fiu cât se poate de sincer cu dumneavoastră, mă tem că o astfel de integrare nu se află actualmente pe agenda noastră. Suntem conștienți de dificultățile pe care le avem în cadrul instrumentului NP privind granițele externe. Sper că vom putea reveni cu răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Ați pus multe întrebări și vom uh, ține legătură. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Luhan și următorii. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc uh, reprezentantului uh, președinției pentru programul clar prezentat. Eu aș avea două întrebări punctuale, pentru că cele majore au fost deja exprimate și mulțumim că încearcă să ne găsească soluții și o cale comună cu noi pentru a rezolva provocările sau face față provocărilor care ne stau în față în următoarele șase luni. Aș vrea uh, să ne spuneți poziția dumneavoastră, mai ales având în vedere că statele membre își vor reduce cheltuielile publice, în principal datoria, uh, datorită crizei economice. Uh, cum își propune preedinia daneză să încurajeze creșterea economică uh, și să susțină crearea de locuri de muncă, în special pentru cei tineri? Cu toții știm că avem o mare problemă în ceea ce privește tineretul în momentul de față și uh, părerea noastră este că politica de coeziune uh, ar trebui să contribuie la ceea ce înseamnă crearea de locuri de muncă, în special pentru tineret. Avem o medie de 20% la tineret sau 21% aproape la sută la tineret și avem chiar ări cum ar fi Spania cu uh, un șomaj de aproximativ 40% în rândul tineretului. Noi considerăm că politica de coeziune trebuie să contribuie la crearea de locuri de muncă, în special pentru tineret. Uh, și asta, bineînțeles, din perspectiva negocierilor în ceea ce privește politica de coeziune. Și o a doua chestiune, iarăși punctuală, um, aș vrea să știu uh, cum um, crede președinția daneză um, că se pot promova în noua Europa sau într-o Europă mai ecologică valorile la maxim potențial dezvoltării afacerilor în sectorul de mediu și care credeți că sunt conexiunile directe între politica de coeziune și celelalte politici sectoriale? Vă mulțumesc! Iar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, că ați venit la noi. Vă sunt recunoscător că vorbiți din uh, poziția unui uh, stat care este care contribuie net la buget. Uh, e bine că vorbim despre politica de coeziune și asta pentru că este una dintre cele mai importante politici ale Uniunii Europene. Au existat temeri la început vis-a-vis -vis de președinția daneză. Mulți se întrebau dacă accentul va fi pus altfel dar, iată, nu s-a întâmplat acest lucru. Politica de coeziune și politica structurală va merge, vor merge amândouă pe aceeași linie în continuare. Vis-a-vis -vis de cele spuse de colegii mei, vă pot spune că acestea arată că sunt încă multe întrebări, mai multe întrebări decât răspunsuri, de fapt. Calendarul este de luat în seamă pentru că președinția dumneavoastră va trebui să țină cont de el în mare măsură, pentru că 2014 nu mai este departe, iar uh, statele care doresc să implementeze politica de coeziune și politicile structurale depind de bazele pe care dumneavoastră le impuneți acestor uh, programe. Asta pentru a putea promova politicile regionale și de aceea cred că depinde foarte mult de președinția dumneavoastră dacă lucrurile merg bine sau nu. Dumneavoastră trebuie să trasați direcția necesară. Aș dori să mă refer la cooperarea transfrontalieră. Ați spus, sau colegii au spus că multe lucruri necesită o coordonare mai bună pentru a se bucura de finanțarea corespunzătoare. Ați făcut trimitere la comisie. Da, ea are obligația de a lua inițiativa, dar uh, observ că la nivelul multor state membre există opinii divergente și de aceea v-aș ruga să faceți reclamă la nivelul statelor membre și să arătați că sunteți deschiși față de aceste subiecte și față de fondurile existente, față de cadrul politic existent, iar când vine vorba de cooperare transfrontalieră, trebuie să o acceptați cu brațele deschise, pentru că eu cred că această cooperare este de esența politicii de coeziune. Regiunile frontaliere de multe ori sunt uh, cele mai puțin dezvoltate în Uniune și uh, exact Aici Europa trebuie să acționeze. O ultimă întrebare. Danemarca și alte state membre, șapte la număr, sunt într-o macroregiune a Europei care se încadrează în strategia la Marea Baltică. Suedia a inițiat această strategie, există multe așteptări din partea ei, nu numai în ceea ce privește Marea Baltică, ci în general în ceea ce privește toate celelalte macroregiuni. Aș dori să știu care este opinia dumneavoastră, în ce măsură politica de coeziune și politica structurală poate să sprijine această strategie. Avem Copenhaga, Stockholmul și Osloul care profită de ea, dar sunt și altele care nu reușesc să o facă și care depind încă de politica de coeziune. Mulțumesc. Thank you very much indeed, Minister Vaman, for your readiness, for your... Mulțumesc, domnule ministru, pentru disponibilitatea dumneavoastră și pentru răspunsurile exhaustive pe care le-ați oferit. Nu pot decât să adaug noi întrebări și noi observații față de facilitatea Connecting Europe. Dar poate că nu este momentul acum să extindem discuția. Care sunt uh, rezervele, pentru că este un alt aspect uh, unde opiniile sunt uh, diferite în această comisie și nu numai în comisie, ci și în Consiliu. Care este poziția daneză vis-a-vis -vis de economisirea de energie pentru, în gospodării. Care este poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de subvenționarea acestei strategii? Am avut uh, discuții cu domnul Potocnic și cu doamna Hedegard. Ambii au fost de acord să organizăm în martie o conferință și sunt convins că vor continua să sprijine această inițiativă. Aș dori să știu care este poziția Danemarcei. O ultimă întrebare știu foarte bine că în martie comisarul Potocnic va deschide dezbaterile pe marginea unor noi directive pentru evaluarea impactului asupra mediului. Aș dori să știu care este poziția președinției dumneavoastră pe aceste chestiuni foarte importante, pentru că este absolut necesar să înțelegem care este răspunsul dacă dorim să le dăm posibilitatea să acceseze fondul de coeziune dacă poluatorul nu plătește. Și asta trebuie să fie o oportunitate de ultimă instanță și nu cea obișnuită. Uh, Acestea au fost ultimele întrebări, spune doamnă președinte, din partea membrilor. De fapt, nu? Mai e cineva? Dar doream să spun că a fost greu să ne asigurăm că avem uh, niște interpreți uh, foarte buni în cabina daneză. Vă rog să spuneți și ceva în daneză înainte să plecați. Acum, domnul Iosif Matula. Mulțumesc, doamna președinte. Voi încerca să fiu foarte scurt uh, cu legat. Am trei întrebări. Odată aș vrea să întreb uh, progresul legat de fondul de solidaritate, situația în care ne situăm. Doi, noi aici în Comisia regi discutăm foarte mult de subsidiaritate, de apropierea deciziei de cetățean, de guvernanță locală, de simplificare, de descentralizare, de apropierea deciziei de cetățean și cel puțin mie mi s-a părut că domnul ministru s-a referit prea puțin în deschidere la regiuni, rolul regiunilor în ceea ce privește noul pachet de, pe care îl dezbatem. Deci cum vede acest rol al regiunilor întărit sau cel puțin același în perioada viitoare? Și o ultimă întrebare, de asemenea foarte scurtă, chiar dacă sigur discuțiile noastre sunt axate pe viitorul pachet legislativ, îmi permit să, să-i cer o opinie legată de situația actuală Europa se pare că are o problemă. Creșterea economică s-a redus mult sau poate urmează chiar o stagnare uh, și în zona euro și în afara zonei euro și îmi permit să-i cer opinia, părerea legată de această situație la zi privind creșterea economică în Europa. Mulțumesc! Well, let me... Mulțumesc. Voi începe prin a răspunde la ultima întrebare care se potrivește cu cele întrebate de domnul Petru. Cum ne putem asigura că există creștere economică în Europa? Prioritatea numărul unu a președinției daneze este să facem Europa din nou să lucreze. Sprijinim măsurile necesare de austeritate, trebuie să strângem cureaua, dar acestea nu sunt suficiente, nu sunt îndeajuns. Trebuie să avem și inițiative care să crească potențialul de creștere al Uniunii Europene și care să genereze locuri de muncă. Sunt conștient de faptul că președinția daneză trebuie să fie implicată în acest proces și în obținerea de locuri de muncă, nu numai pentru tineri, pentru că uh, în Spania, știți, 45% din tineri uh, nu au locuri de muncă. Mm, acest fapt afectează toate statele membre ale Uniunii și de aceea obligația noastră este una de a da răspunsuri tinerilor. Noi credem că reformele pieței unice vor contribui la atingerea acestui obiectiv. Primii 10 ani în primii 10 ani eh, din piața unică s-au creat 2,5 milioane de locuri de muncă. Dar acum pot fi create noi locuri de muncă. Vorbim atât despre fondurile de coeziune, în special, și de fonduri eh, MFF în, în general. Sperăm că astfel vom crea locuri de muncă și vom genera creștere. Este esențial acest lucru. Suntem conștienți de faptul că fiecare program al Uniunii Europene trebuie să genereze creștere și locuri de muncă. Și de aceea, în timpul președinției noastre, vom acorda atenție deosebită reformării pieței unice, în speranța de a genera cât mai multă în speranța de a putea și sperăm să putem face acest lucru în cele 5-6 luni care ne-au mai rămas la președinție. Și în ceea ce privește agenda verde, agenda ecologică, aș vrea să spun așa. Știu că sunt voci în Europa care spun locurile de muncă în industria verde oare merită să aspirăm la acestea și oare nu cumva acestea comportă costuri și vor fi afectate alte societăți? Trebuie să privim lucrurile așa. Vor fi create locuri de muncă verzi la scară globală. Întrebarea nu este, de fapt, nu este așadar dacă vor fi create, ci dacă vor fi create în Europa sau dacă vor fi create în Statele Unite, în China sau în statele BRIC. Este clar că trebuie să facem tot ce trebuie să sprijinim inițiativele care să sprijine această agendă, pentru că ea este în măsură să creeze noi locuri de muncă și să genereze creștere economică. Și de aceea, vom fi foarte, foarte implicați în acest proces. Joachim a vorbit despre felul în care privim strategiile macroregionale la modul general, subliniind inițiativa la Marea Baltică și spunând că pot exista sau ar putea exista și alte inițiative. Cred că este important ca strategiile să se dezvolte în cadrul deja existent, deci nu va exista o legislație nouă în materia finanțării. Întrebarea este cum să ne asigurăm că integrarea strategiilor macroregionale în fondurile actuale, în regulamente, în perioada 2014-2020, are loc. Pentru că în acest context nu are sens să ne gândim la procesul de, la procesul de integrare în programming. Comisia a prezentat ceea ce eu consider că este o propunere nouă. Bineînțeles că mai necesită finisare, dar este o propunere bună. Strategiile macroregionale sunt un instrument important pentru a asigura coeziunea între diferitele țări din regiune. Dacă avem o infrastructură bună și o creștere verde și albastră, aceste strategii își vor demonstra valoarea adăugată în beneficiul Uniunii Europene. Trebuie să ne asigurăm că facem ce trebuie și de aceea este înțelept din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al președinției să așteptăm să vedem cum va arăta evaluarea Comisiei a strategiilor macroregionale în iunie anul viitor. Dar cred că că acesta este unul din instrumentele pe care le putem folosi pentru a promova creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Din nou ne întoarcem așadar la esența președinției noastre. Victor a vorbit despre facilitatea Connecting Europe și chiar dacă ai fost succint, ai fost și foarte precis și ai spus că ai aceleași îngrijorări și sunt sigur că vom avea ocazia să le discutăm. Ai vorbit și despre economisirea de energie și dacă putem să o privim în legătură cu fondurile de coeziune. Președinția daneză va privi această problemă într-o manieră pozitivă, dar bineînțeles că trebuie să aibă loc multe discuții. Mă bucur deja că există un dialog cu Comisia pe această temă dar din perspectiva unei agende care se concentrează pe crearea de locuri de muncă și pe generarea de creștere, salutăm această inițiativă. Apoi, rolul regiunilor. Am, mare, am un mare respect pentru regiuni și pentru orașe. Eu sunt un fost primar. Din al doilea oraș ca mărime din Danemarca. Știu foarte bine că utilizarea de fonduri nu este un lucru care se face doar la nivel național, se poate face și la nivel local, într-o manieră cât se poate de profesionistă. Regiunile și partenerii acestora trebuie să fie atrași în uh, acorduri de parteneriat, așa trebuie să stea lucrurile, și președinția daneză dorește să lucreze îndeaproape cu această comisie și, bineînțeles, cu regiunile pentru a vedea cum putem face acest lucru. Cât despre solidaritate, știți că în 2005 s-a făcut o propunere de modificare de comisie și Consiliul s-a opus. În 2006 procesul a încetat în comunicarea din octombrie anul trecut privind viitorul Fondului pentru Solidaritate, Comisia a anunțat că a abandonat ideea de a readuce la viață ideea din 2005. În schimb, Comisia dorește să examineze potențialul pe care l-ar putea avea o nouă propunere cu eventuala emiterea unui regulament la o dată ulterioară. Nu cred că acest lucru se va întâmpla în timpul președinției noastre. Închei în daneză. Pentru că mi-ar părea rău să îi da- dezamăgesc pe interpreți. Aș dori să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi dumneavoastră, interpreților, indiferent de unde veniți. Și aș dori să mulțumesc acestei comisii pentru că mi-a dat ocazia să prezint programul danez al președinției noastre. Vom, vom mai avea ocazie să discutăm, câteodată vom fi de acord, câteodată nu, dar indiferent de pozițiile noastre, cred că e clară poziția președinției noastre, în sensul că ne dorim o cooperare deschisă, transparentă și corectă cu Parlamentul European. Abia aștept să fiu în măsură să mă întâlnesc cu raportori din partea dumneavoastră care vor călători la Copenhaga. Cred că inițiativa aceasta este una foarte bună. Noi, președinția daneză, abia așteptăm să vă primim în țara noastră și sperăm să ne revedem cu cât mai mulți dintre dumneavoastră cu putință la conferința pe marginea cadrului financiar multianual în timpul președinției noastre. Este o ocazie excelentă pentru noi. de care trebuie să profităm pentru că cu toții vom avea posibilitatea să discutăm chestiunile ce țin de cadrul financiar multianual în general, dar și chestiunile ce țin de coeziune în mod special. Cu aceste cuvinte închei, vă mulțumesc încă o dată că mi-ați dat ocazia să mă adresez dumneavoastră și abia aștept să continuăm cooperarea. Mă bucură faptul că sunteți atât de angajați, atât de implicați și am înțeles mesajul clar al acestei comisii în sensul că împreună putem înregistra progrese în Europa. Mulțumesc! Domnule ministru, aș dori să spun câteva cuvinte. Aș vrea să vă spun că în această comisie avem o abordare cât se poate de pragmatică. Uh, sunt momente grele pentru Parlament, pentru Consiliu, uh, sunt momente importante pentru viitorul Europei, pentru buget și noi vrem să vă spunem că suntem gata să cooperăm cu dumneavoastră, cu Consiliul. Avem nevoie de tot uh, de schimburi formale și informale, de cooperare. Nu numai că uh, puteți să veniți, vă invităm chiar să veniți ori de câte ori doriți să ne împărtășiți noi informații. Ștefan, care a lucrat deja cu noi sistemul Troica, va continua să fie cu noi tot timpul și, de asemenea, în contextul uh, Consiliul de Afaceri Externe a spus că veți discuta politica de coeziune. Apreciem aceste asigurări uh, pe care uh, ni le-ați uh, dat și dorința de a conlucra cu Parlamentul, nu numai cu cei care răspund de buget, ci și cu cei care răspund de politicile regionale. Vă mulțumesc că participați la astfel de întâlniri. Vom face și noi același lucru Sigur uh, că vedem lucrurile în felul următor, vom discuta în continuare și uh, vom împărtăși informațiile. Vă mulțumim pentru discuțiile foarte deschise cu noi și vă mulțumesc că, uh, că ne-ați împărtășit uh, opiniile dumneavoastră, chiar dacă nu toate, în legătură cu ceea ce urmează să facă președinția daneză. Vă mulțumesc încă o dată. dragi colegi, uh, ședința nu s-a închis. Continuăm, așa încât vă rog să rămâneți în sală. Most of them. Um, Sorry. Dear colleagues, I would like to. Dragi colegi, vreau să reluăm uh, ședința. Pauza s-a încheiat. Aș vrea să reluăm uh, și discuțiile uh, pe care le-am purtat înainte de venirea uh, ministrului referitor la instrumentul de instrumentele de partajare a riscului. Este prezent aici și directorul Disler din partea comisiei și mai sunt și alți colegi de la comisie dar avem și un reprezentant uh, al task force-ului uh, Elen, uh, domnul Reichenbach, care va fi și mâine cu noi. El este președintele acestui task force. De la DG ECFIN este prezentă și doamna Antoni. Așa cum v-am spus, nu plecăm de la zero cu aceste instrumente. Există deja o experiență acumulată la nivelul uh, comisiei în alte domenii în care sunt folosite instrumente de partajare a riscului și avem și Dominic de Traiancur de la BEI Aș dori să îi informez pe oaspeții noștri că am purtat deja un schimb de opinii înainte de întâlnirea cu ministrul danez și, în esență, au reieșit uh, două lucruri din acest schimb de opinii din cadrul Comisiei. Unul, uh, caracterul urgent. Uh, am înțeles că avem angajamente pentru 2012-2013 care pot fi uh, folosite pentru a institui această, acest instrument. Deci nu prea avem prea mult timp uh, la uh, dispoziție. De aceea suntem puțin îngrijorați în legătură cu confirmarea dată de ministru. Consiliul încă nu a progresat, poate că întâlnirea tehnică la nivelul Consiliului de mâine uh, va uh, duce la un start uh, al acțiunilor în acest sens. De asemenea, am purtat un schimb de opinii asupra amendamentului, chiar dacă se referă la acoperirea geografică și eligibilitatea proiectelor, amendamentul este uh, substanțial și punctul de vedere la nivelul comisiei este că, după părerea noastră, accentul trebuie să se pună în prezent pe politica de coeziune. Au fost tot felul de argumente prezentate uh, Uh, dar acesta este punctul de vedere și am vrea să auzim care este punctul noastră de vedere în legătură cu extinderea sau neextinderea eligibilității uh, proiectelor din cadrul politicii de coeziune. Al doilea aspect uh, este legat de acoperirea geografică. Chestiunea rămâne deschisă dacă acest lucru ar adăuga uh, Uh, prea mult uh, poverii pe care trebuie să o suporte deja comisia dacă instrumentul nu este limitat la cele șase uh, state membre pentru care a fost modificat regulamentul în ceea ce privește sumele suplimentare, top-up-ul, briefingul tehnic de acum două săptămâni ni s-a părut extrem de binevenit și cred că lucrurile sunt mai mult sau mai puțin clarificate. Deci, dacă nu apar elemente noi în discuție, vă rog să vă concentrați asupra argumentelor în favoarea sau împotriva extinderii uh, lărgirii eligibilității și a ariei uh, geografice. După cum știți, uh, Comisia, BEIU, Task Force-ul ELEN în cadrul Comisiei uh, Econ au discutat uh, avizul și avizul este în favoarea uh, lărgirii, extinderii, acoperirii acestui instrument. Asta spre informarea dumneavoastră. Îi dau cuvântul lui Rudolf. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați făcut posibil această întâlnire de ordin tehnic unde am avut ocazia să analizăm o serie de chestiuni eligibilitate, funcționarea instrumentului și, de asemenea, pentru că colegii noștri și-au împărtășit din experiența lor în legătură cu ceea ce se întâmplă la fața locului. Ne bucură că colegii sunt cu noi astăzi din nou, în special domnul Reichenbach, uh, care ne va explica care este stadiul uh, actual în ceea ce privește Grecia. Aș uh, m-aș referi la întrebările noastre imediat, dar vreau să spun întâi că propunerea a fost inspirată de situația concretă din Grecia, unde exista amenințarea Uh, mai ales uh, atunci când era vorba de infrastructurile mari, unde o uh, cofinanțare era implicată și dată fiind situația din Grecia, era greu ca băncile să vină cu lichidități, deci contribuțiile partenerilor de proiect nu au fost realizate. Asta înseamnă că pentru noi a fost important ca pentru a ne asigura de punerea în aplicare a măsurilor de coeziune, era important în acest segment să abordăm și această problemă a finanțării suplimentare pe care o presupunea uh, aceste uh, proiecte. Acesta a fost uh, originea uh, propunerii pe care am făcut-o uh, împreună cu colegii de la uh, BEI și ECFIN. Măsuri în timp de criză și uh, asigurarea punerii în aplicare a politicii de coeziune. După părerea noastră, dacă mă refer la întrebările concrete, și anume, dacă am putea să ne gândim la extinderea propunerii pentru a cuprinde mai multe state membre, după părerea noastră trebuie să rămână o măsură de criză pentru a fi consecvenți trebuie să limităm măsura la acele țări unde au fost sugerate și alte modificări pentru a veni în sprijinul acestor țări într-o situație dificilă lucrurile merg în aceeași direcție cu celelalte măsuri, cum uh, ar fi, ar fi uh, suplimentarea uh, în cadrul finanțării de anul trecut. Ar trebui de asemenea să țineți uh, cont de faptul că este un automatism că suntem pentru instrumente de partajare a riscului în toate cele șase țări care se află acum cuprinse într-un mecanism european sau al FMI. Se spune clar că numai la cererea statului membru, deci pe baza unei analize aprofundate a situației și uh, analiză de la caz la caz, pe baza unei analize de la caz la caz. Asta nu înseamnă uh, că uh, chiar în aceste șase țări vom uh, recurge automat la aceste instrumente. Și așa cum stau lucrurile acum, nu am primit uh, mesaje din partea altor țări în afara celor șase țări care să arate că ele consideră intervenția urgentă a acestor instrumente în această etapă. Iată uh, de ce accentul trebuie să fie pus pe criză și în mod uh, deosebit pe situațiile extreme care ar putea periclita uh, punerea în aplicare a proiectelor. Ne preocupă în primul rând ca țările în, uh, în cauză să nu piardă uh, prea mult pentru că ele nu pot să ceară rambursarea uh, cheltuielilor care sunt posibile atunci când nu își dau, nu contribuie. Propunerea de a utiliza o parte din sumele care nu au fost deja alocate pentru a asigura siguranța uh, proiectului atunci când autoritățile nu pot să uh, își aducă uh, contribuția necesară. Aceste proiecte sunt uh, unele de o importanță strategică E vorba de uh, proiectele TNT și alte proiecte importante și sunt convins că domnul Reichenbach uh, va vorbi mai mult despre aceasta. În al doilea rând, de ce ne concentrăm asupra politicii de coeziune? Așa cum am spus, scopul este de a asigura punerea în aplicare a strategiei uh, politicii de coeziune și într-un stadiu și în stadiu de implementare în care ne găsim ar fi de nedorit să distragem atenția de la aceste proiecte care sunt uh, deja în desfășurare și care sunt întrerupte sau suspendate din cauza situației de criză. După părerea noastră, prioritatea este ca aceste uh, proiecte să continue mai degrabă decât să Uh, canalizăm energiile în noi proiecte în legătură cu care nu există siguranța că ele pot fi uh, puse în aplicare în această etapă. Așa încât uh, vă rog să vă uitați la uh, calendar. Au mai rămas doi ani uh, pentru a pune în aplicare aceste proiecte. Dacă există noi idei de proiecte, ar putea fi mai bine pregătite și finanțate în următoarea perioadă de programare, de, începând cu 2014 trebuie să vă gândiți și la greutatea pe care ar trebui să o rezolvăm atunci când e vorba de eligibilitate. În contextul politicii de coeziune, avem reguli naționale și europene de eligibilitate care guvernează aceste acțiuni. Dacă ne abatem de la aceste principii, asta ar presupune o serie de probleme care trebuie rezolvate și nu sunt sigur că acest lucru ar fi de ajutor aici în contextul uh, discuției și examinării acestei propuneri, precum și în cadrul Consiliului. De aceea, cred că nu trebuie să intrăm în această discuție completă și anume să ne gândim la posibilitatea de extindere a regulile, regulilor dincolo de uh, politica de coeziune. Doamnă președintă, cam asta am dorit să spun, uh, dar uh, colegii mei poate că doresc să adauge ceva. Hmm. Mulțumesc. Nu știu dacă dorește cineva să intervină, să o facă pe scurt. Da, aș vrea doar să spun uh, că cele pe care le-ați menționat dumneavoastră chiar la început, și anume că este urgent să adoptăm acest instrument, se referă în special la Grecia. Are proiecte mari, concesiuni Uh, și sigur că acest instrument este vital pentru ei. Există patru proiecte care nu, uh, nu prea progresează și acestea sunt încadrate la politica de coeziune. Este, de fapt, prima prioritate a lui Papademos. Noi uh, ne străduim să promovăm acest instrument, însă dacă nu modificăm uh, reglementarea, atunci uh, nu avem niciun fel de speranță să putem finaliza proiectele. Să vă explic de ce e atât de important din punct de vedere financiar și din punct de vedere al coeziunii pentru Grecia să se finalizeze aceste proiecte. Dacă proiectele rămân blocate, atunci concesionarii care au contracte valabile vor putea emite pretenții, iar pretențiile, vă dați seama că nu vor fi neglijabile deloc. Așa că trebuie nu să începem proiecte, ci să finalizăm proiecte ca să nu ne confruntăm cu niște pretenții financiare foarte mari. Mai există și alte proiecte care ar putea fi uh, finanțate prin această facilitate de împărțire a riscurilor, însă concesiunile pentru autostrăzi din Grecia sunt prioritatea cea mai mare. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc. Nu știu dacă mai dorește cineva să facă observații. Mulțumesc de la DG ECFI. Vreau să reiterez ce s-a spus data trecută la reuniunea tehnică acest instrument nu este nou, avem astfel de instrumente de șase ani, au fost uh, concepute pentru infrastructură și proiecte de cercetare. Prin urmare, noi uh, construim pe o bază preexistentă. Avem deja o modalitate transparentă de finanțare a infrastructurii și vreau să spun că toate finanțările BEI s-au dus uh, spre proiecte pentru care s-au publicat toate informațiile. Noi am fost implicați în aceste proiecte, deci toate informațiile sunt disponibile și cred că ele ajută să clarificăm întrebările ce ar putea fi formulate. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc pentru această ocazie de a vă transmite câteva cuvinte despre această inițiativă excelentă pentru care lăudăm Comisia Europeană. Există două aspecte importante. Mai întâi, urgența, pe care dumneavoastră ați și subliniat-o. Urgența este nu doar în a lua o decizie, ci și în a o implementa. Noi Credem că este foarte important ca aceste condiții să permită o implementare foarte rapidă. Noi suntem cei care vor face implementarea și consider că trebuie să definim foarte clar criteriile de eligibilitate. Criteriile trebuie să fie clare, deoarece programele operaționale au fost uh, definite în momente diferite prioritățile se poate să se fi modificat în anumite țări, în anumite sectoare. Unele proiecte vedem că sunt blocate și iată de ce fondurile structurale rămân necheltuite. Dacă, fonduri, dacă proiectele sunt blocate, înseamnă că fie există probleme, dar s-ar putea ca la altele să existe conformitate cu cerințele europene – și am putea să le finanțăm prin politica de coeziune. Flexibilitatea este importantă și considerăm că hotărârea luată, hotărâre bună, de a crește rata de cofinanțare până la 95% maximum, este un alt argument pentru flexibilitate în criteriile de eligibilitate. Dacă instrumentul ar acoperi doar 5%, vă dați seama că nu am reușit să ne atingem obiectivul și ar trebui să includem și alte obiective, care, alte proiecte care ar gesta finanțare din alte surse. Iată, din aceste motive, noi considerăm la BEI că acest proces este transparent, este conform cu politica europeană și ar trebui să fie folosit la maximum. Implementarea trebuie să se facă în perioada de timp foarte, foarte scurtă pe care o avem la dispoziție. Astea cu privire la eligibilitate. Și sigur că implementarea trebuie să se facă fără a aduce vreo atingere priorităților. Într-adevăr, Cunoaștem prioritățile Greciei și ținem cont de ele, însă flexibilitatea rămâne pentru noi foarte importantă. Cât privește area de acoperire geografică, criza este cea care ne orientează și um, consider că criza depășește țările care sunt actualmente în programe. Există țări care se confruntă cu criză și în afara programului și știm că durează să se schimbe regulamentul. Dacă nu se face o realocare a fondurilor între țări, și dacă statul beneficiar este cel care decide cu privire la utilizarea instrumentului, asta înseamnă că dacă deschidem instrumentul către alte țări, nu am avea nimic de pierdut, doar de câștigat. Totuși, dacă peste șase luni constatăm și în evaluare acest lucru, atunci să, să luăm această hotărâre atunci. Deocamdată e mult prea devreme. Președinte, nu suntem aici să hotărâm, suntem aici să ascultăm. De aceea v-am ascultat argumentele, însă nu ne ajutați prea mult în luarea, în luarea unei hotărâri finale. Rudolf. Vreau să fac o precizare la cele spuse de Dominic. Nu acei 5% sunt asigurați prin um, instrumentul de partajare a riscurilor. Cei 5% reprezintă partea de cofinanțare națională a cheltuielilor care sunt incluse în proiect. Deci, noi trebuie să ne gândim la cele ce nu sunt acoperite prin finanțarea europeană. Ar fi putut fi o finanțare privată, ar fi putut fi alte contribuții. Acestea sunt părțile din proiect care nu sunt garantate. La autostrada din Grecia, să vă dau un exemplu, 50% din costurile totale sunt acoperite de finanțarea europeană până la 95% și 5% vine, desigur, de la guvernul național. Și mai avem o sumă aproximativ egală care vine de la alți contribuitori la proiect. Practic, acesta este volumul financiar pe care vrem să îl garantăm în proiecte. Microfonul pentru președinte. Da. Uh, vreau să știu dacă deputații mai au întrebări de pus. Dacă nu, atunci vom încheia discuția cu privire la acest punct de pe ordinea noastră de zi. Nu vom precupeți niciun efort, vom încerca să pregătim raportul pentru următoarea noastră reuniune. Stephen Nilsson uh, art ar fi bine să înțeleagă că este urgent, așa după cum au spus uh, și cei de la BEI și cei de la Task Force-ul Comisiei, este urgent deci să obținem rezultate. Am uh, încheiat, urmează reuniunea coordonatorilor, așa că îi rugăm pe toți cei care nu sunt coordonatori să părăsească sala. Mulțumesc!